liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst... Dragi colegi și colegi, mai întâi bună dimineața tuturor din partea mea. Înainte de a începe reuniunea propriu-zis, aș vrea să vă rog să respectăm uh, un minut de reculegere, să vă ridicați astăzi în picioare, pentru că se aniversează un an de la atacurile care au avut loc aici la Bruxelles aproape la această oră și ar trebui să ținem un minut de reculegere ca să comemorăm victimele. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. În continuare, vă atrag atenția că la ora 10, în fața salei de plenară, sub conducerea președintelui, de asemenea va fi un moment comemorativ și, bineînțeles, sunteți liberi să mergeți să participați. Noi însă vom continua ședința. Ajungem la primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, și anume adoptarea ordinii de zi aveți dori uh, propuneri de modificare, obiecții? Dacă nu, o adoptăm în această formă. Doamna Bile. Am o întrebare în legătură cu votul la care o să ajungem imediat. Ni s-a spus că partea din rezoluție referitoare la Corpul de Solidaritate, care vine de la EMPL, nu, a nu a fost votată în uh, Comisia EMPL. O să vă precizez, o să vă dau detalii când ajungem la vot, spune doamna președinte. Bun, punctul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile președintei. Vreau să vă informez că astăzi dispunem de interpretare în germană, franceză, italiană, engleză, daneză, elenă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, unga, maghiară, lituaniană, polonă, slovenă, bulgară și română. În plus, reamintesc că reuniunea noastră este transmisă um, în direct și în legătură cu deciziile coordonatorilor din 27 februarie, acestea v-au fost uh, trimise prin e-mail pe 2 mai și sunt adoptate formal dacă nu există nicio obiecție sau uh, propunere de modificare până în termenul uh, din 6 martie a trecut termenul, deci considerăm adoptate aceste decizii. Se adoptă procesul verbal. Și ajungem acum la voturi. Primul pe care îl avem astăzi pe ordinea de zi este vor, uh, pe o rezoluție privind Corpul European de Solidaritate. După uh, cum știți, președintele Juncker în septembrie trecut a făcut această propunere să se înființeze un Corp de Solidaritate Europeană și Comisia Europeană deja a luat măsurile necesare. Coordonatorii uh, au solicitat o întrebare orală și au cerut o rezoluție și uh, s-a hotărât pe 17 uh, martie să se prezinte această întrebare orală. Președintelui Tajani s-a transmis rugămintea ca această uh, rezoluție să fie pusă um, undeva la loc vizibil pe ordinea de zi a sesiunii de la Strasburg și acum vă rog, mai ales pe coordonator, ca și infracțiunile dumneavoastră să faceți uh, eforturi pentru a obține sprijin pentru această rezoluție. După cum știm, Comisia în mai va veni cu o propunere legislativă pentru Corpul de Solidaritate și în reuniunea coordonatorilor am fost cu toții în unanim de părere că este bine și corect uh, ca uh, Comisia să mai uh, facă câteva precizări uh, aici, înainte de a prezenta propunerea sa legislativă, ca să ne arate exact de la ce să ne așteptăm de la acest corp de solidaritate și um, mai ales să ne spună care va fi finanțarea, sursa de finanțare pentru acest corp de solidaritate. Între timp, cum spuneam, s-a trimis dosarul la domnul Tajani. Nu mai putem promite mare lucru în legătură cu punerea pe ordinea de zi, în mod concret, pentru că deocamdată avem, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu um, notificarea articolului 50 pentru Brexit. Și bineînțeles că acest subiect va influența destul de puternic ordinea de zi a plenarei din aprilie, dar uh, cred că s-a transmis mesajul că dorim foarte tare să avem această rezoluție și că ar trebui să fie ceva la care și Parlamentul în întregime să țină cu uh, foarte tare. Ajungem la rezoluție. Mulțumim pentru buna colaborare din cadrul CUL și cu alte comisii, în special EMPL. făcusem propunerea acestei uh, comisii să ne trimită uh, câteva puncte de vedere ale acestei comisii, astfel încât să apară și în uh, rezoluție, dat fiind că EMPLă are mm, competențe în materie de ace- în materia de care ține și acest corp de solidaritate. Am mai discutat, au venit uh, propuneri și uh, ieri după amiază dar uh, nu știam la momentul respectiv și am încercat să le introduc uh, pe măsura posibilului în text, măsura în care țin de competențele ample și am mai discutat și ieri seară și astăzi de dimineață m-am aflat că aceste uh, propuneri de fapt nu fusese votate în amplă. Uh, nu e chiar uh, foarte bine, dar bineînțeles, împlă poate apoi în plen să mai prezinte aceste propuneri. Și de aceea propunerea mea ar fi ca părțile semnalate din rezoluție, așa cum este ea acum, cele uh, subliniate cu galben sau cu gri, să rămână, să fie scoase acum, pur și simplu, din rezoluție, pentru că nu s-a votat în amplu în privința lor și nu putem nici noi să le adoptăm aici și uh, dacă e nevoie, Emplă uh, poate să vadă dacă uh, mai supune atenției plenului aceste propuneri de amendament. Mi s-ar fi părut frumos să le putem integra încă de astăzi în text, dar se pare că nu vom putea să facem acest lucru și de aceea propunerea mea. În legătură cu restul procedurii, am avut o bună colaborare, mai ales uh, la nivel foarte concret. Uh, am avut o reuniune tehnică în care am analizat toate propunerile de modificare. Ne-am pus de acord în legătură cu procedura de integrare în text. Cred că am lucrat foarte bine și uh, de aceea avem și un text foarte bun și coerent. Și propunerea mea este ca acum să votăm pe text așa cum este în întregul său, bineînțeles cu excepția propunerilor amplă care acum trebuie scoase din text. Aveți obiecții la această metodă de lucru? Să votăm acum. Se pare că nu sunt obiecții. Și deci aș invita la un apel nominal. Colegul Costa ne-a spus uh, Uh, că nu are la el uh, cardul pentru votat, cartela, deci uh, o să îi numărăm extra și votul său. Și acum deschid votul. Închidem votul. Această rezoluție a fost adoptată cu majoritate clară. Mulțumesc încă o dată tuturor fracțiunilor și tuturor celor care au lucrat la această rezoluție pentru um, eforturile foarte bune și constructive și sper că am transmis un mesaj corect pe care și Comisia îl va auzi. Uh, de asemenea, mulțumesc în mod special celor uh, responsabili, Ștefan Manev și Lisa Vutcă de la secretariat, care s-au uh, ocupat și s-au străduit ca acest text să fie unul cât se poate de bun. Ajungem acum la următorul vot. Opinia noastră în legătură cu raportul de implementare privind FC, Fondul European de Investiții Strategice. Uh, redactoarea este colega Jill Evans și Econ și Budget sunt uh, comisiile responsabile uh, pe fond și au votat și acum uh, se așteaptă un acord până în iunie privind acest raport. Noi ar trebui să votăm, deci, puțin mai devreme decât se prevăzuse inițial proiectul de raport uh, a fost uh, depus pe 28 februarie. Până pe 3 martie era termen pentru amendamente. Au fost 22 amendamente la acest uh, raport și mulțumesc aici tuturor celor implicați pentru um, um, cooperare și vreau să întreb pe doamna Evans dacă înainte de vot mai dorește să intervină. Doamna Evans? Thank you, Chair. Yes, very brief. Mulțumesc foarte pe scurt pentru a face eco comentariilor dumneavoastră în ce privește calendarul. Într-adevăr, lucrurile au fost îngreunate, dar cooperarea consolidată e salutare și le mulțumesc raportorilor din umbră, precum și colegilor din secretariat, membrii cabinetului meu. Toată lumea cred că a tras greu și am reușit să obținem acest aviz. Ja, vielen herzlichen Dank.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 Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13, cine este pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul 16 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 18 pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost cam strâns. Verificăm electronic. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge cu 12 la 12 voturi. Unde eram? La amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar putem să verificăm electronic, dacă doriți. Verificăm, deschidem votul. Amendamentul 19. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 2, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul final. Vot nominal, se deschide votul. Se închide votul. Cu majoritate clară, 22 la 1 cu abținere, se adoptă. Felicitări raportoarei. <coughs> Dann kommen wir äh, jetzt zu Tagesordnung. Ajungem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Aici este vorba despre un raport al comisiei noastre în legătură cu TVA, mai exact TVA aplicat la cărți, reviste și ziare și alte publicații. Aici raportor este colegul Stroievski și îi și dau imediat cuvântul. Vă rog. E, bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. E un aviz foarte important, o problemă foarte importantă până la urmă, Întrucât vizează rata TVA e o bătălie pe care o purtăm de peste 10 ani pentru cărți uh, și publicații electronice. Ele ar trebui să beneficieze de o rată mai redusă a TVA. Deci această propunere face parte dintr-un pachet mai vast și se referă la uh, armonizarea prevederilor despre TVA în economia digitală două țări în Europa, uh, Franța în special, uh, care nu e de acord cu uh, rata ridicată a TVA pentru publicațiile electronice. Există chiar litigii în instanță și noi acum încercăm să răspundem așteptărilor diverselor state care și-ar dori o armonizare uh, și să aplice o rată preferențială a TVA pentru publicații. Fie că e vorba de cărți uh, sau periodice, chiar și cărțile audio, care deja beneficiază de o rată TVA redusă. Deci, în ambele cazuri există diferențe. Unele sunt tratate ca produse, iar altele sunt tratate ca servicii. Statele membre ar trebui să poată aplica o aceeași rată redusă a TVA pentru absolut orice cărți și periodice electronice, tot așa cum se întâmplă pentru publicațiile tipărite pe hârtie. Rata de impozitare a acestor servicii electronice au un anume TVA și nu ne îndoim că e nevoie de o armonizare în acest sens, oferind astfel posibilitatea statelor membre să reducă TVA-ul și pentru publicațiile electronice. E o propunere bună, avizul nostru e favorabil, există foarte puține amendamente și mulțumesc pe această cale autorilor acestor amendamente. Accept cu plăcere toate aceste propuneri care merg în direcția cea bună. Și acum avem șansa de a încheia odată acest litigiu care a durat prea mult. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e aproape o poveste fără sfârșit, dar poate că până la urmă totul se va termina cu bine, totuși cred că nimeni poate să explice de ce pentru o carte pe hârtie se plătește TVA mai mic decât pentru o versiune electronică cumpărată pe internet. Nu mai e adecvat timpului acest sistem, pur și simplu, și uh, am cerut deja de mai multe ori în rapoartele noastre o rectificare a situației și sperăm că în sfârșit ieșim acum la liman în această poveste și da. datorită faptului că a venit și Comisia cu o propunere. Voi da cuvântul și raportorilor din umbră, mai întâi colegul Morano. Da, grație, grație președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și în primul rând felicitări raportorului eh, domnul Droievski pentru un raport foarte bun. Felicitări în numele grupului SND. Eh, îi susținem abordarea care vede cu ochi eh, bun propunerea Comisiei ca fiind una echilibrată și care își însușește o cerere care nu vine de ieri de azi uh, din Parlamentul European, ci chiar din 2011. Știm cu toții că, mă rog, o carte e o carte, un ziar e un ziar, dar uh, asta oricare ar fi suportul fizic pe care îl uh, citim, computer, tabletă, telefon celular și atunci uh, în această eră digitală în care trăim, la conținut egal, e necesar să uh, eliminăm această distinție care e învechită și să stabilim un regim preferențial pentru această categorie de produse uh, care și-au caracterul lor specific apoi mai ales pentru tineri e important. Tinerii sunt uh, cei care utilizează cel mai mult uh, media digitală și atunci ei trebuie să beneficieze cel mai mult de conținuturi uh, culturale, creative, să citească jurnale, reviste, cărți, astfel contribuim la educația lor și la răspândirea culturii. Și Există mai multe consecințe pozitive ale posibilității prevăzute pentru statele membre de a aplica TVA redusă sau chiar zero. Deci avem o reducere a prețurilor pentru consumatori, avem mai multe posibilități de a investi în noi conținuturi și pentru editori, posibilitatea de a fi mai puțin dependent de publicitate. Așadar, repet, uh, uh, suntem de acord cu abordarea colegului raportor, care a intervenit doar uh, prin două amendamente cu care putem fi de acord în legătură cu anumite considerente rezerv dreptul de a face la fel, uh, depunând uh, câteva amendamente doar pentru uh, completarea raportului. Grupul nostru susține propunerea Comisiei și e favorabil unei adoptări rapide în Consiliu. Știm că în domeniul fiscal e nevoie de unanimitate și aici cred că e adevărata problemă. Și la Econ voi încerca să aduc o contribuție la reușita acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, colegul uh, Lua. Mulțumesc. Vorbesc în urmarea colegului, prospătul meu coleg, domnul Prop, care din păcate nu a putut fi astăzi aici. Și am să-mi limitez comentariile. Întâi de toate, dumnealui mulțumește raportorului pentru efortul pentru acest raport de inițiativă și pentru că a fost atât de judicios în cele două uh, amendamente referitoare la inovare, uh, mai ales uh, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. ECR susține direcția propusă de comisie, așa încât la nivel intern statele membre să dispună de flexibilitate în stabilirea TVA-ului în funcție de nevoi. Ne preocupă un singur lucru și anume secțiunile relevante, acolo unde ar putea fi afectată negativ competitivitatea. Altminteri, nu avem comentarii. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc, colegul Raymond. Mulțumesc, doamna președinte, și Verzi susțin această propunere și consideră că e bine că se merge acum în această direcție, că costurile pentru uh, cărți și în mediul electronic vor coborî. Uh, și noi uh, considerăm că nu o să existe o unanimitate în Consiliu. Considerăm că trebuie să susținem evoluția digitală și dacă și Parlamentul și alte instituții uh, își unesc eforturile, avem șanse mai bune. Cred că ar fi bine să subliniem că fiecare țară are dreptul să impună propriile reguli și dacă um, pe viitor unii vor dori să coboare și mai mult ratele de TVA, foarte bine, dar deocamdată să nu insistăm prea mult în Consiliu pe acest lucru. Mulțumesc, doamna Bill. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea directivă a Consiliului merge în direcția cea bună după mine pentru că acordă mai multă libertate statelor membre în ce privește fixarea TVA pentru publicațiile electronice. Rata redusă a TVA pentru cărți în Franța, 5,5, a fost un succes răsunător, permițând o economie înfloritoare a industriei cărții și uh, susținută, sigur, de uh, un apetit pentru lectură. 91% dintre francezi citesc cărți. Uh, și mă bucur acum că aceeași dată redusă va fi aplicată și publicațiilor electronice, așa cum știți. Încă din 2012 Franța aplică o astfel de TVA redusă și ne-am bătut îndelung cu Comisia Europeană care ne reproșa uh, uh, evităm niște reguli. Însă uh, țara mea, care a lucrat împreună cu Germania, Italia și Polonia la acest lucru, a reușit să, uh, ca toată lumea să recunoască că o carte e carte indiferent de suportul său. 22% uh, france, dintre francesc citesc cărți electronice. Acum, ajung la proiectul de aviz al colegului meu pe care îl felicit pentru că a reamintit, prin amendamentele sale, importanța de a ține seama de exigențele de accesibilitate pentru persoanele uh, cu deficiențe. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Nu mai sunt, ba da, intervenții. Hm? Herr Tuntis, Entschuldigung, konnte, das war zu weit weg, das merci, konnte ich nicht lesen. nu vedeam așa de bine. E, Mulțumesc. La rândul meu doream să mulțumesc raportorului pentru munca dumnealui. Se pare că propunerea de raport uh, încearcă să rezolve o problemă care ne liniștea statele membre și toți cetățenii care își doresc un acces la produse culturale. Uh, deci, mi se pare că evoluția e una pozitivă. Problema TVA și a fiscalității, mai ales în perioada de criză, Acest uh, TVA are uh, un efect negativ asupra vânzărilor, uh, dat fiind limitarea mijloacelor cumpărătorilor. Deci, din punctul meu de vedere, în orice caz, trebuie garantat accesul tuturor cetățenilor la cărți la un preț abordabil. Firește, la fel, se întâmplă pentru reviste, ziare și așa mai departe, deci sunt cât se poate de acord cu raportorul. A doua mea observație se referă la faptul că de acum se va aplica o aceeași rată a TVA edițiilor electronice ca și edițiilor clasice. Și acest lucru poate că va permite sectorului să se dezvolte, însă nu va fi un lucru automat, însă noi revine raportorului sarcina de a rezolva această problemă. Nu înseamnă că prețul final la consumator se va reduce în mod automat și acces mai facil. Pe termen scurt, repet, vom da un anume elan uh, acestui sector, dar pe termen lung nu putem prevedea consecințele. E important, deci, să garantăm reducerea ratei TVA, așa încât această reducere să se poată repercuta și asupra prețului de vânzare a edițiilor electronice. Fără ca acest lucru să țină de o discriminare pozitivă a anumitor edituri. Mulțumesc, văd că nu mai sunt intervenții, constat că există un mare consens aici în sală și totuși uh, dau cuvântul și comisiei dacă dorește să adauge ceva, domnule Fantini. Bitte, Sie haben das Wort. Yes, um, we would like to... Da, întâi mulțumim și noi raportorului pentru text care susține inițiativa Comisiei Europene noi am dorit să subliniem importanța întregii inițiative și legăturile ei cu inițiativa Piața Unică Digitală. Această inițiativă, cum știți, se discută în acest moment la Consiliu și sperăm că va fi adoptată rapid. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Äh, ich will noch darauf hinweisen, Mulțumesc. Vă atrag atenția că temeiul legal pentru acest act juridic este articolul 113, adică Parlamentul e doar consultat. Dar uh, sperăm că prin această consultare și prin raportul uh, nostru o să dăm totuși un semnal puternic Consiliului în sensul că vrem să se ajungă la un rezultat rapid, în sensul dorit în Consiliu. Reamintesc termenul pentru amendamente 28 martie, ora 11. Amendamentele în mod excepțional pot fi trimise numai în engleză. E vorba de termenele impuse în acest dosar, dar bănuiesc că nu va fi o problemă uriașă. Trebuie de aceea să le trimiteți secretariatului la timp și nu puteți folosi sistemul uh, obișnuit, ETI4M. Uh, uh, trebuie deci să vă asigurați că parvin secretariatului la timp. Deci mulțumesc pentru intervenții și pentru prezentarea raportului, mulțumesc raportorului și trec acum direct la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 6. Aici este vorba de măsurile luate de Uniunea Europeană pentru durabilitate. Raportoare este doamna Liad Niriada. Din păcate, domnia sa nu poate participa astăzi la reuniune, nu poate fi alături de noi și de aceea domnul Șuntes va prezenta raportul. Vă rog. Să se facă și Chiria Proedre. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum tocmai ați spus, colega noastră, raportor pentru aviz, lipsește. S-a deplasat în Irlanda pentru înmormântarea domnului McGuinness și m-a rugat să prezint numele dumneai acest raport. Iată de ce voi fi succint, însă respect textul scris așa încât să vă pot transmite reflexiile colegei noastre raportor. Ați putut vedea deja textul avizului, eh, doamna raportor, și eu sunt considerăm că este un subiect cât se poate de important. E unul din aspectele cele mai importante ale comisiei noastre. ei dorește să includem o serie întreagă de elemente în acest aviz, dar din lipsă de timp a decis să sublinieze cinci sectoare principale care corespund celor cinci alineate ale avizului pe care le aveți în față. Mai întâi, pentru a pregăti un viitor durabil și pentru a face față problemelor socioeconomice și de mediu, accesul la educație pentru tot și educație de-a lungul întregii vieți sunt condiții prealabile. Iată de ce, doamna raportor, se felicită de uh, adoptarea agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, mai precis obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 4 al ONU. Raportoarea se referă și la faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să fie incluse și printre obiectivele Uniunii Europene. La punctul 2, dumneai evocă obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 4 din nou, arătând că e necesară finanțarea corespunzătoare a centrelor de formare și educație și aici își exprimă neliniștea pentru faptul că între 2010 și 2014 investițiile în educație au scăzut cu 2,5% în medie în Uniunea Europeană. Trebuie spus în mod clar că adoptarea unor obiective uh, ambițioase trebuie să meargă mână în mână și cu o finanțare ambițioasă. Uh, o țară precum a mea, care suferă de austeritate, de tăieri masive în, în uh, cheltuielile sociale, sunt cele mai afectate. În al treilea rând, pentru a obține o calitate egală în materie de educație și un acces pentru toți uh, la învățământul pe tot parcursul vieții, e nevoie de niște politici de educație și de formare profesională. Omul și nevoile sale trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre și să nu ne gândim doar la interesele pieței. Și sper că suntem cu toții de acord că tema educației aceea a competențelor nu este legată exclusiv de problematica pieței forței de muncă și că astfel de decizii trebuie luate în manieră globală. totul depinzând de evoluția personală a individului. Punctul 4. Trebuie utilizate fondurile structurale în mod optim, creând sinergii între programe, cum ar fi uh, Erasmus+, Plus. astfel de sinergii ar trebui să amelioreze și să modernizeze sistemele de educație și de formare. Trebuie să evităm orice formă de excluziune, uh, inclusiv a zonelor rurale ori periferice din sistemul de educație și uh, trebuie să remediem uh, situația tocmai pentru locuitorii acestor regiuni oarecum izolate. Apoi, șumajul în rândul tinerilor este o problemă persistentă. În anumite țări vorbim de 40%, în cazul nostru vorbim de 53%. Grecia suntem campioni, însă ă, și în alte țări, în majoritatea țărilor europene, fenomenul e la fel de preocupant. Deci toate programele în favoarea tinerilor, inițiativa pentru tineri, deocamdată nu rezolvă fondul problemei și raportoarea propune, prin urmare, consolidarea acestor uh, programe cu măsuri suplimentare pentru tineri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Dau acum raportorilor din umbră. N-am decât doi înscriși nominal, uh, din păcate, deci dacă mai sunt și alte fracțiuni care doresc să intervină, cu plăcere, de la SND, doamna Ward. Uh, can I speak a bit later? Dacă se poate, aș lua cuvântul mai târziu, că mi-am uitat uh, notițele și asistenta uh, trebuie să mi le aducă. Vă rog, să ia cuvântul altcineva înainte. Madame Bill, fragen, ob sie sich... Atunci, doamna Bilde, dorește să intervină? Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că există puncte pozitive în acest aviz uh, al doamnei Niriada. Salut uh, preocuparea raportoarei față de necesitatea de a se asigura un acces echitabil la educație pentru populația din zonele rurale și îndepărtate. De exemplu, în Franța, în 30 de ani, 11.000 de clase unice au fost închise cu un ritmul de mai mult de 300 uh, pe an, e o adevărată desertificare a lumii rurale și uh, se înregistrează un exod spre orașe. E o amenințare la adresa durabilității, deci e urgent să reabilităm circuitul scurt, așa numitul circuit scurt și școlile de proximitate. În ce privește programul de garanție pentru tineret și ocuparea eh, tinerilor, e clar că eh, au fost un eșec, cum spune raportarea, dar soluțiile trebuie să fie în amonte cu uh, accentul pus pe formarea profesională și ucenicie și să nu luăm măsuri tardive. Și uh, dacă vorbim de durabilitate, aș fi dorit să existe un punct și în ce privește educația civică la școală, școală fundamentală pentru a asigura uh, durabilitatea comunităților naționale. Voi depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Uh, iată, notițele au venit, Julie Ward. patience. Um... Da, mulțumesc că ați dat dovadă de răbdare. Este pentru mine asta o chestiune foarte importantă. Uh, am studiat uh, dezvoltare înainte de a deveni politician, deci uh, e foarte important. Am lucrat cu organizația SDG Watch, o organizație a societății civile, care observă modul în care ne putem asigura că obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt îndeplinite. Și am fost la o conferință în Manchester, chiar lunea aceasta, referitoare la sustenabilitate, educație. Deci, uh, practic, eu am o mare experiență practică în legătură cu tema pe care o discutăm. Comunicarea recunoaște trei piloni tradiționali pentru dezvoltarea durabilă, social, economic și de mediu. Deci se fac referire la contribuția artei și culturii la îndeplinirea diferitelor obiective, totuși încă nu uh, pune accentul pe modul sistemic și integrat în care cultura e cheie pentru un model de dezvoltare bazat pe durabilitate națională. Uh, avizul colegei mele nu recunoaște contribuția importantă a culturii la o dezvoltare durabilă. Uh, Salut referințele făcute la, referirile făcute la educație, însă totuși uh, documentul la acest moment este incomplet. Eu consider că mai este un pilon al dezvoltării durabile și anume pilonul cultural, pentru că cultura este un vector pentru o schimbare comportamentală, se creează prin ea noi uh, paradigme, noi stiluri de viață și e o abordare bazată uh, pe nivelul local și de comunitate, modul în care comunitățile locale înțeleg dezvoltarea durabilă, dar poate fi și un model global. Trebuie să recunoaștem uh, rolul de mediator al culturii care ajută uh, găsirea unui echilibru local între nevoile socioeconomice și de mediu, ale dezvoltării durabile, care uneori intră în concurență. Cultura, deci, este, cum spuneam, un vector pentru creștere și inovare durabilă, regenerare urbană, dezvoltare durabilă uh, și rurală, coeziune socială, bunăstare colectivă și individuală și e foarte important să avem o perspectivă globală și să nu observăm izolat aceste aspecte. Sunt multe sinergii între diferitele niveluri de dezvoltare și trebuie să ținem seama de ele ă, noi toți ca politicieni. De aceea Parlamentul European trebuie să facă din obiectivele uh, de dezvoltare durabilă obiective transversale între comisii și e bine că noi pregătim o, un aviz pe această temă. Dacă ne gândim la durabilitatea viitoare, pe linie cu această abordare integrată, aș include și chestiuni cum ar fi egalitatea de gen, participarea copiilor și tinerilor în luarea de decizii, drepturile minorităților, rolul societății civile, eh, civile în organizațiile de la fața locului, să cercetăm, eh, mă scuzați, să susținem cercetarea, eh, să vedem mai bine legăturile dintre artă și știință. Cultura este un bun comun, trebuie să ne gândim la un nou model de dezvoltare și pentru asta trebuie să regândim rolul, nostru, rolul culturii în societățile noastre, prin creativitate, prin artă. Astfel trebuie noi să recucerim spațiile publice și astfel putem să facem orașele noastre și satele noastre mai uh, inclusive, să promovăm modele economice și sociale mai echitabile și care pun oamenii pe primul plan. Mulțumesc! Helga Trüppel. Mulțumesc! Helga Trüppel. Mulțumesc! Spun doar că sunt de acord cu principale puncte uh, evocate de antevorbitorii mei și cred că prin această abordare mm, detaliile nu sunt noi, le-am mai discutat. Sigur, Europa Creativă, Erasmus Plus, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă și așa mai departe, dar ideea e de a le pune în comun și a face o strategie comună. Cred că asta trebuie să subliniem mai mult, pentru că altfel uh, E doar un fel de repetiție a lucrurilor deja discutate de mai multe ori aici. Deci nu e nimic nou, practic, în uh, conținutul avizului, dar pentru a avea o abordare strategică uh, trebuie să spunem clar că dorim să uh, acoperim toate aceste puncte. E foarte bine, dar ce nu-mi convine e că repetăm aceleași lucruri. Nu cred că e cel mai bun mod de a funcționa aici la Parlament și atunci trebuie să uh, avem o abordare strategică generală. Asta trebuie subliniat. Mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Acum invit Comisia să intervină dacă dorește, dacă nu cumva mai avem alte intervenții. Bogdan? Eh, Mulțumesc. Voiam doar să fac o observație pe care am făcut-o și la DV în legătură cu noul consens în legătură cu măsurile de susținere a durabilității. Ne bucurăm că și președinția malteză și comisia au uh, ținut seama de nevoia de implica și acest domeniu și acum în legătură cu ce trebuie făcut concret aș face cam aceleași observații ca și Julie. Cel mai important e cum ne propunem să ne atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, ținând seama și de cultură, ne uitând-o. Și cum ar trebui să facem ca toate domeniile să contribuie la această durabilitate. Da, mulțumesc. Acum, Comisia, doamna Deva sau Van Bruggen, cine dorește? Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte s-au adresat întrebări specifice, dar cred că putem avea reacție la cele auzite și aș sublinia comunicarea publicată de Comisia Europeană pe 22 noiembrie anul trecut, în care am prezentat abordarea noastră strategică pentru punerea în aplicare a ODD-urilor la nivel european. Cred că uh, putem vorbi aici de două aspecte uh, ale comunicării respective. În primul rând, o abordare bazată pe o mai bună reglementare pentru a ne asigura uh, că în toate politicile noastre sunt compatibile cu obiectivele de dezvoltare durabilă și apoi uh, metoda de lucru a Comisiei cu vicepreședinții care ne va ajuta să ne asigurăm că avem o abordare holistică Ehm, și să nu mai avem o abordare fragmentară între diversele eh, secțiuni ale comisiei. Și, sigur, trebuie să ținem întotdeauna seama de educație și cultură. Acum, dacă aveți întrebări specifice în legătură cu abordarea noastră, vă stăm eh, la dispoziție cu plăcere, dar eh, eu unul m-aș opri aici. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc! Dau din nou cuvântul raport raportorului, de fapt reprezentantului raportoarei. Și vă rog, dacă se poate pe scurt. Să-și se chiria proedre. Πρόεδρε. Juntis, mulțumesc, doamnă președintă. Deși nu sunt eu raportorul, totuși voi lua cuvântul. Vă spun că sunt de acord cu colega uh, mea. Cred că oricum toți colegii au făcut observații foarte interesante și aș încerca să fac un rezumat al acestei dezbateri. Voi uh, face obs- uh, următoarea remarcă și anume observațiile făcute de colegi și amendamentele depuse vor fi examinate de către raportoare care mm, cel mai probabil că va încerca să le introducă în raportul său cât despre observațiile care se referă la lacunele încă existente în text și faptul că nu se pune destul accentul pe cultură în acest aviz. După cum am spus în cuvântul meu în care, din introducerea dezbaterii noastre, problema e lipsa timpului, care nu a permis uh, raportoare să se ocupe mai în amănunțime de obiectivele pentru dezvoltarea durabilă și, pe de altă parte, eu spune că prioritățile raportoare pe care le-am prezentat din aur au legătură cu uh, situația socioeconomică a epocii noastre la nivel uh, european și mondial. Deci tot ce are de face cu educația și tineretul, de fapt, depinde de aceste priorități. Cât despre rolul culturii în dezvoltare, sigur că e un rol foarte important și aș fi dorit să intrăm mai în detaliu în acest sens. Dar dacă am înțeles eu bine raportarea noastră, uh, a făcut o alegere și anume a pus accentul pe cele cinci puncte pe care eu vi le-am prezentat. Asta nu înseamnă că ea nu ține cont de uh, restul aspectelor și că, uh, obiect, și că observațiile colegilor uh, noștri nu sunt unele valoroase. Nu. Uh, raportarea va ține cont de ele și sigur că eu voi uh, comunica raportarea întreaga noastră discuție. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 29 martie, ora 12, după care se va vota în Comisia Cultură pe 25 aprilie. Vă mulțumesc. Mă bucur foarte tare că avem și un grup de vizitatori. Îi salut. E vorba de un grup de vizitatori invitați de colegul Malinov din uh, de la un liceu uh, din Paris. Vă urez bun venit călduros la Parlamentul European. Bun, ajungem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Aici este vorba despre un raport privind măsurile legitimate de protejare a avertizorilor de integritate atunci când acționează în interesul public și uh, dau publicității informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice. Avem uh, colegul Krasnodebski, care oricum a redactat în engleză. Cred că știți că din șase în șase luni uh, tot discutăm serios despre cum să protejăm avertizorii de integritate. Știm uh, cu toții că și jurnaliștii trebuie să-și protejeze mai bine sursele de informații, cu toții trebuie să-i protejăm mai bine. Au fost prilejuri uh, diferite să constatăm acest lucru. Am avut și o propunere pe această temă și acum, uh, în numele colegului Krasnodeschi, dau cuvântul colegului Mulțumesc, da, îl locuiesc pe domnul profesor Krasnodevski astăzi și vreau să vă transmit punctele sale de vedere în legătură cu uh, subiectul uh, acestui aviz. Importanța de a proteja pe avertizori a devenit uh, evidentă în ultimii ani Uh, pe durata cărora am văzut uh, tot felul de dezvăluiri, cum ar fi SwissLeaks, LaxLeaks, PanamaLeaks și așa mai departe și așa mai departe. Și uh, avem și Comisia Tax la Parlamentul European și a devenit clar astfel că rolul avertizorilor e vital pentru a dezvălui activități care încalcă interesul public. În plus, conform datelor din partea asociațiilor, uh, asociației uh, monitor, care monitorizează fraude, fraudele. Uh, avertizorii sunt elementul principal în dezvăluirea fraudelor. De aceea, țările europene trebuie să aibă mecanisme eficiente pentru a proteja pe avertizorii de bună credință care dezvăluie neregularitățile instituțiile publice sau private. Pe data pregătirii acestui aviz, profesorul Krasnodevski s-a concentrat asupra trei aspecte importante care țin de competențele Comisiei pentru Cultură și atunci uh, evităm orice conflict de uh, competențe cu alte comisii implicate în prepararea raportului. E vorba de, mai întâi, diferențele culturale în uh, modul în care sunt priviți avertizorii, în al doilea rând, inițiative educaționale pentru a încuraja o cultură de responsabilizare și de denunțare a neregularităților și apoi jurnalismul de investigație. E foarte important ca mecanismele pentru a proteja pe avertizor să fie adaptate situațiilor din fiecare stat, ținând cont de specificitățile lor culturale. De exemplu, sunt studii care ne arată că procedurile de, de raportare de la instituții trebuie să țină cont de diferențele culturale ale angajaților în funcție de țara din care provin. Uh, pentru că altfel ar apărea comportamente disfuncționale și costuri nenecesare. La fel și în ce privește programe naționale de protecție a avertizorilor. Cum sigur că referirile la condițiile culturale nu trebuie să fie pretexte pentru lipsa unor mecanisme de protecție, însă mecanismele juridice în sine trebuie să reflecte caracterele specifice naționale, de exemplu, într-un anumit context cultural, ideea unei compensații financiare pentru uh, averizor, o recompensă financiară, poate fi văzută cu ochi bun, dar în alte țări europene un asemenea concept ar fi respins uh, cu hotărâre. Mm, introducerea de mecanisme de protecție poate să fie ineficientă într-o țară în care există o percepție negativă a uh, activității de divulgare de informații secrete. Deci măsurile juridice trebuie să fie însoțite de inițiative de, de, de educare și de informare pentru a promova uh, această activitate, divulgarea a regularităților, ca fiind un act de bună cetățenie. E bine ca orice instituție publică și privată să își stabilească fiecare uh, procedurile interne clare pentru uh, avertizori, însă cred că ar trebui ca toată comisia noastră să spună că procedurile interne nu trebuie să restricționeze libertatea cuvântului sau accesul publicului la informațiile eh, respective eh, de importanță publică, sigur. De aceea, iată și legătura cu eh, jurnalismul de investigație, munca jurnaliștilor în acest sens depinde de disponibilitatea angajaților de a divulga neregularitățile și ilegalitățile și dacă angajaților li se împiedică contactul cu jurnaliștii prin uh, uh, reglementări interne, uh, atunci nu ar, nu ar mai putea apărea un caz cum ar fi Panama Leaks, de exemplu. Deci statele membre trebuie să se asigure că jurnaliștii pot munci liber. De exemplu, să se asigure că dreptul jurnaliștilor de a nu-și divulga sursele de informare este respectat și autoritățile nu utilizează metode de supraveghere ilegale pentru a, a descoperi sursele jurnaliștilor. Deci, în încheiere, subliniez din nou că pentru ca avizul nostru să aducă valoare adăugată, trebuie să evităm un conflict de competență cu Comisia de Resort și atunci profesorul Krasnodevski se sugerează, mă scuza, sugerează să ne concentrăm pe cele trei aspecte pe care le-am subliniat adineauri. Vă da, mulțumesc pentru atenție. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt Mulțumesc. Dau acum raportorilor din umbră cuvântul, preț de 2-3 minute, dat fiindcă nu mai avem chiar așa de mult timp la dispoziție și încep cu doamna Șodrova pentru EPP. Mulțumesc, doamna președinte, pentru posibilitatea de a interveni. Vreau să-l uh, felicit pe raportor, pe domnul Krasnodevski, pentru proiectul de raport. O să-mi dau acordul de principiu. Mi se pare că ar trebui să salutăm aspectele pozitive în legătură cu uh, avertizorii de integritate. Într-adevăr, cum spunea și colegul nostru, există diferențe între țări. Dar uh, avem în acești avertizori de integritate un instrument principal pentru menținerea uh, principiilor uh, democratice și pentru protejarea și încurajarea investițiilor publice, pentru asigurarea siguranței publice și chiar a vieții oamenilor. Considerăm că avertizorii de integritate trebuie susținuți trebuie să ne declarăm acordul cu ei și trebuie să întărim protecția pentru ei. Deci suntem uh, foarte bine, trebuie să știm foarte bine ce se întâmplă. În Statele Unite există un cadru juridic de protejare din 63 deja. E evident că statele membre ale Uniunii Europene se străduiesc să creeze un sistem de protejare a acestor avertizori. Există deja șase țări europene care au introdus, cum ar fi România, Marea Britanie, Irlanda, Luxemburgul, Slovenia și Slovacia, au introdus astfel de măsuri, spuneam. Totuși, în majoritatea țărilor, uh, nu există decât o protecție parțială a acestor avertizori de integritate. Cred că ceea ce ar trebui să facem e să îmbunătățim mecanismele interne din diferitele statele membre ale Uniunii. Nu ne folosim uh, suficient de mm, schimbul de bune practici. Adică nu profităm suficient uh, de informațiile din partea altor țări care au bune practici. În Cehia avem protecție parțială deja introdusă și am vrea să adoptăm și o lege nouă. Înainte de aceasta am vrea să aflăm cum uh, s-au petrecut lucrurile în alte țări. Și aș propune și câteva amendamente în acest sens. N-aș fi de acord ca în Uniunea Europeană să adoptăm un regulament sau o ordină juridică um, comună. Mulțumesc. Mulțumesc, Dietmar Köster, pentru SND. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, mulțumesc mult pentru prezentarea proiectului uh, de text al domnului uh, Krasnodevski și cred că suntem cu toții de acord că e cât se poate de oportun să avem protejare la nivel juridic pentru avertizorii de integritate în Uniunea Europeană. Chiar dacă în trecut Parlamentul a insistat mult pe lângă Comisie, aceasta nu a venit cu propuneri legislative, ceea ce, din punctul meu de vedere, e inacceptabil. Avertizorii de integritate sunt dați în judecată și în același timp întreprinderi mari fac evaziune fiscală și fraudă fiscală fără a fi sancționate și asta înseamnă că ceva nu merge deloc bine în Uniunea Europeană. Pentru SND e clar că avertizorii de integritate joacă un rol esențial în a dezvălui comportamente uh, greșite sau chiar ilegale. Uh, și, din punctul nostru de vedere, avertizorii de integritate sunt esențiali pentru protejarea publicului, pentru asigurarea transparenței, pentru combaterea uh, infracționalității organizate și a fraudei fiscale și sunt, de asemenea, un pilon esențial în lupta împotriva corupției și uh, sunt esențial pentru a trage la răspundere întreprinderile și în uh, instituțiile publice. După părerea mea, uh, în unele privințe sunt singurul mijloc care aduce la lumină informații care altfel ar, rămas, ar rămâne secrete. Așadar, protejarea lor e esențială pentru libertatea de expresie, pentru pluralismul de opinie, pentru democrație și libertate. Sunt de acord cu propunerea domnului Krasnodebski ca avertizorul de integritate să fie considerat și promovat drept uh, actor uh, implicat civic Considerăm de aceea că educația trebuie să joace un rol foarte important și să se facă sensibilizare. Și, de asemenea, aș vrea să subliniez că avertizorii de integritate își asumă riscuri personale și profesionale foarte mari și foarte adesea au de suferit pecuniar, social și, uh, uh, de asemenea, uh, la nivel personal. Să nu uităm că ar trebui să-i recompensăm pe acești oameni și Sper că vom găsi, după cooperarea dintre noi, o soluție bună pentru o bună protejare a avertizorilor de integritate și că pe viitor uh, cei ca Rafael Ale și Anton de Tur vor fi uh, protejați de legislație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Michels, pentru GUE. Mulțumesc, cred că suntem cu toții de acord că avem aici de face cu un subiect foarte important. Totuși, aș atrage atenția asupra unei probleme esențiale, principiale, legate de acest raport. Raportorul, chiar de la început, reliefează faptul că există diferențe culturale în abordarea acestui fenomen în statele membre ale Uniunii Europene și că de aceea măsurile de protecție e mai bine să fie reglementate la nivel național. Evident că există aceste diferențe culturale, e adevărat, bineînțeles, uh, nici măcar în germană nu se găsește un cuvânt uh, pot, foarte potrivit, uh, dar informal se folosesc tot felul de cuvinte, cum ar fi turnător și altele. Deci există aceste diferențe culturale, așa e peste tot, Uh, e universal cunoscută activitatea infracțională și cei care uh, vin și dezvăluie tot felul de informații, uh, bineînțeles, sunt cei care până la urmă au de suferit foarte mult, ca Anton Deltur. Acum, în legătură cu jurnaliștii, Mm, mi se pare că nu trebuie să facem această trimitere la diferențele culturale care să ne mai ascundem în continuare după deget. Cred că, deși fosta comisară a făcut niște anunțuri, nu au venit și consecințe concrete. Deci, ca și om politic, ca și oameni politici, ar trebui să ne uh, ocupăm foarte serios de libertatea presei, de protejarea surselor și să-i ajutăm pe cei care ne uh, arată neajunsurile organismelor publice sau ale unor companii și de aceea ar trebui să avem propuneri la nivel comunitar pentru o mai bună protejare a avertizorilor de integritate. Și o să facem și propuneri de amendamente în acest sens și Aștept cu nerăbdare viitoarea dezbatere. Mulțumesc foarte mult, doamna Evans, pentru verzi. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu uh, raportorului. E o chestiune foarte importantă și pentru grupul nostru și influențează, afectează toate sectoarele, mai ales uh, mass media, dar și educația și cultura de care ne ocupăm noi aici în această comisie. Și este esențial să le punem la dispoziție oamenilor certitudine juridică, să știe ce protecție le va fi asigurată. Cred că e important să avem un nivel minim de protecție comun în toată Uniunea Europeană, astfel încât cetățenii să-și poată exercita un drept fundamental, cel de a se ridica împotriva nedreptăților cum s-a și spus, e vorba de un act de cetățenie, de spirit civic. Și cred că trebuie promovată cultura responsabilității și integrității în sectorul privat și în cel uh, public și cred că așa putem să creștem încrederea în instituțiile democratice, de care știm cu toții că e mare nevoie. Am vorbit despre procedurile interne, dar uh, ar trebui să existe și canale externe pentru uh, avertizorii de integritate care să poată raporta autorităților sau prin mass media sau prin ONG-uri. Ar trebui să îi ajutăm să, ia, să facă astfel de lucruri și să fie protejați de repercusiuni pentru că vor acționa în interesul public. Dacă ne uităm la măsurile de protecție pe care le putem introduce la nivel uh, comunitar, cred că trebuie să arătăm că în niciun fel nu o să interzicem statelor membre să ia măsuri și mai puternice de protecție, de, să introducă un nivel de protecție și mai ridicat. Cam atât. O să introduc și eu o serie de amendamente în numele grupului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bild. Merci, la Mulțumesc, doamnă președinte. Ținem să salut efortul colegului Krasnodebski, care a reușit să găsească un echilibru între nevoia de a proteja juridic avertizorii de integritate și uh, să ia în calcul dificultățile culturale care, firește, au un impact asupra mediului informatic. Proiectul de aviz se bazează pe ideea că avertizorii fac un act civic, adică un act favorabil binelui comun și tocmai de aceea ei trebuie protejați, inclusiv în întreprinderi. Ca atare și potrivit priorităților definite de statele membre, este de asemenea important să includem informații în cursurile de educație civică în școli. Multe state, inclusiv Franța, au integrat deja măsuri de protecție a verzilor de integritate în legislația lor. Aceste dinamici trebuie însoțite de bunăvoință, eh, inclusiv pentru cazurile care eh, afectează sănătatea publică sau protecția mediului. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt, da ich keine weiteren Wortmeldungen Mulțumesc, spune președinte, dacă nimeni mai dorește să intervină, să dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia susține obiectivul de protejare a avertizorilor de integritate și în comunicarea sa din iulie 2016 anunța deja că va evalua o eventuală acțiune sectorială sau orizontală, respectând totuși principiul de subsidiaritate, bun înțeles. Pentru că deja există măsuri de protecție a avertizorilor uh, în anumite sectoare, în anumite domenii legislația UE. Uh, potrivit programului de lucru pe 2017 al Comisiei, am lansat o consultare publică pe 3 martie, care se va derula până pe 29 mai. Mai mult decât atât, efectuăm o evaluare de impact, un studiu care va fi făcut public tot în vară, probabil la începutul lui iunie și pe baza rezultatelor pe care comisia le va obține în acest fel, se vor efectua pașii următori. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc, spune președinta. Mai dorește să intervină colegul nostru în numele raportorului în concluzii? Uh, vă mulțumesc pentru comentarii. Observ că există o arie de dezbatere pe care uh, colegul Krasnodebski va dori să o exploreze, ceea ce ține de diferențele culturale Cred că, de asemenea, mai degrabă o chestiune de sisteme de educație și trebuie încurajată o anumită cultură dacă ne dorim ca oamenii să facă revelații atunci când temele sunt importante. Cred că dezbaterea în, cu, în, cu raportorii din umbră se va axa tocmai pe aceste teme. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președinta o observație și din partea mea în atenția comisiei. Eu cred că am identificat o problemă și va trebui toți să acționăm pentru a proteja acele persoane ca, sau jurnaliști care denunță o întreprindere și care acționează în interesul societății. Ei bine, am identificat această problemă a lipsei de protecție și cred că acum trebuie să și acționăm și asta la nivel european. Și poate că a venit vremea, într-adevăr, să acționăm, pentru că am vorbit îndeajuns, e nevoie de acțiuni concrete, gesturi, fapte, acțiuni, așa încât să găsim o soluție în Europa pentru avertizorii de integritate, asigurându-le protecția și uh, jurnaliștilor să le acordăm confidențialitatea surselor. Trebuie să-i protejăm pe toți cei care se angajează pentru binele societății. Nu mai e timp de pierdut, trebuie acționat. În termen concret, acest raport prezentat astăzi ne cere să acționăm cu celeritate și cred că vom progresa pe această cale. Acum, în ce privește termenele de depunere a amendamentelor, 29 martie la orele 13, un vot prevăzut pe 30 mai, la Comisia Jurii votul se va desfășura în luna iunie. Vă mulțumesc tuturor! Iată, astfel putem trece la schimbul nostru de opinii în marginea anchetei PISA. Dar avem puțin timp la dispoziție și atunci haideți să facem o pauză tehnică până la 10.30. Yeah. euh, pour faire la politique. Oui, pour ça, on Oui, j'ai compris.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

Dragi colegi, ne-am rarefiat uh, puțin, așa se întâmplă mereu după o pauză, dar sper că unii dintre colegi uh, vor reveni totuși aici, pentru că vom avea o discuție foarte interesantă și um, de, de mare interes în următoarele două ore, și anume rezultatele noilor studii PISA, programul OCDE pentru evaluarea internațională a studenților, un studiu trienal internațional care își propune să evalueze sistemele educaționale din întreaga lume. Se testează elevi de 15 ani. Pentru statele membre, studiul PISA este o sursă de informații foarte importantă și, de asemenea, și pentru cadrul strategic ET 2020, pentru strategia Europa 2020 și pentru semestrul european în egală măsură. Mai bine spus, PISA este temelia pentru uh, reperele de comparație ET 2020 mai ales când e vorba de rezultate insuficiente ale, acelor, ale elevilor de 15 ani în competențele de bază. Indicatorul arată că până în 2020 cei care au rezultate proaste și sunt în vârstă de 15 ani în materie de citire, matematică și știință ar trebui să fie cu 15% mai mic în Uniunea Europeană. S-a făcut un studiu în 2015, prima oară când au fost surprinse, cuprinse în acest studiu prime, toate cele 28 de state ale uh, Uniunii Europene. Și în 2015 știința a fost subiectul principal ca și în 2006. Rezultatul acestei evaluări a fost publicat pe 6 decembrie și primele concluzii arată că, în general, statele membre ale Uniunii Europene uh, formează un tablou foarte uh, divers în ceea ce privește rezultatele uh, proaste ale elevilor și de aceea încercăm să înțelegem situația mai bine și avem cinci experți cărora le mulțumesc foarte mult și îi prezint și pe scurt. În primul rând, Yuri Belfali, um, prin uh, director pentru um, educație și competențe la OCDE, apoi Ian Pakulski, de la Departamentul de Evaluare și Politică bazată pe probe, la DGEAC, la Comisia Europeană, Andrei Andris, uh, director adjunct și inspector școlar în Republica Cehă, Iosef Bazel, șef al Unității Internaționale de Studii de la uh, Inspectoratul Școlar Ceh, de asemenea, Petra Focht, uh, membru al Parlamentului Regional din North uh, Vestfalia de Nord și uh, membru al uh, CDU și Iose David Gomez Justino, președinte al Consiliului Național pentru Educație și fost uh, ministru al educației în Portugalia. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și înainte de a vă da cuvântul, permiteți-mi să fac două observații. Pe de o parte, nu din revoință uh, o să ies din sală vreo 10-15 minute în timpul acestei reuniuni pentru că, din păcate, am un conflict de programări și n-am reușit să-l modific, chiar dacă nu e vina mea. Și colega, doamna Boșco, va prelua conducerea ședinței și, uh, de asemenea, vreau să-i mulțumesc și să-i dau cuvântul doamnei Șodrova pe scurt, pentru că este una dintre inițiatoarele întâlnirii de astăzi. Ea ne-a propus uh, să ne ocupăm astăzi de rezultatele studiului PISA și despre ce putem face noi ca Parlament, ca um, um, și uh, Comisia Parlamentului să uh, stoarcem toată mierea din acest fagure, ca să spunem așa, și să vedem ce putem face, care sunt concluziile și ce soluții găsim pentru viitor. Deci vă dau cuvântul 5 minute. Uh, thank you very much. Uh, I am happy. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că suntem aici alături de invitații noștri și vă mulțumesc pentru această șansă pe care ne oferiți. Pentru că, iată, putem împărtăși informație, cunoștințe despre rezultatele PISA 2015 reflectând împreună asupra sistemelor de evaluare și educație. La fiecare trei ani, cum spuneai, Petra, avem uh, ocazia de a vedea care sunt rezultatele elevilor noștri. Putem compara, putem învăța și noi, tocmai pentru că vrem să ne ameliorăm, dar cum putem constata, există probleme. Din păcate, nu ne ameliorăm. Rezultatele PISA sunt ele uh, un indicator important? Eu cred că da. Dacă ne, doci, ne dorim ca tinerii să se poată angaja, sigur că trebuie să analizăm rezultatele școlare. Uh, rezultatele între, uh, regătura între Uh, piața muncii și rezultatele școlare uh, este evidentă. Ultimele rezultate PISA trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi, pentru că vedem că în statele Uniunii Europene aproximativ 20% dintre elevii de 15 ani nu ating un nivel elementar de competențe. Deci pentru mine acesta e un semnal puternic pentru noi Eh, toate aceste informații sunt foarte importante. Situația eh, ridică multe semne de întrebare și provocări. Și asta la toate nivelurile OCD, UE, state membre. Știm că ancheta s-a dezvoltat și că s-au adoptat eh, schimbări metodologice. Și l-aș întreba pe colegul de la OCD, cum evaluați uh, Uh, nivel de competențe și de educare al elevilor. Cum putem folosi mai bine rezultatele pentru a ameliora sistemele de educare și pentru a oferi un acces la piața forței de muncă. Nivelul curent de cooperare UE-OCD este el suficient? Sper că această audiere să poată contribui la găsirea unor soluții. Le mulțumesc din nou invitațiilor noștri și aștept cu interes prezentările dumnealor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șordova, pentru această primă scurtă introducere a subiectului și acum aș da cuvântul uh, oaspeților. Am uh, hotărât să avem două secțiuni, două părți. Mai întâi uh, o invit pe doamna Befali și pe domnul Peculski și după aceea să avem o mică dezbatere cu eventuale întrebări și răspunsuri, după care trecem la a doua parte a intervențiilor și deci, mai întâi dau cuvântul doamnei Belfali. Vă mulțumim pentru prezență și vă rog, puteți interveni. Thank you very much, Chair. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că ați lansat această discuție a performanței elevilor prin uh, această lentilă a chetei PISA. Este o inițiativă pe care o salutăm și uh, noi în decembrie am publicat rezultatele PISA, dar acum merită să uh, construim pe această bază și să încercăm să vedem cum putem uh, colabora pentru a ameliora sistemele de educație, Așa cum doamna președinte și Mihail a subliniat, PISA este un instrument pentru a ajuta țările să înțeleagă unde se situează nu doar din punctul de vedere al um, evoluției școlare, ci și care este viața în școală și în afara ei, care este motivația elevilor, dispoziția lor pentru învățare. Iată de ce zic eu că informația este una bogată și ne permite să înțelegem, să reflectăm ce ar putea face țările pentru a ameliora calitatea și echitatea educației. Prezentarea mea vă va oferi câteva elemente despre perspectiva internațională, potrivit ultimelor date PISA. Și aștept cu interes uh, intervențiile celorlalți colegi pentru a oferi perspective europene. Și firește aștept cu interes dezbaterea pe politici. În 2015, PISA a acoperit peste 70 de țări. Și nu e vorba de, doar de țări OCD, ci de țări OCD plus țări partenere. Tot mai mult uh, se alătură și noi țări. În 2018, bună oară, o să avem peste 80 de țări și uh, noi credem că acest instrument va deveni tot mai global, tocmai pentru a compara cât mai bine rezultatele elevilor. În PISA 2015 ne-am concentrat pe eh, cunoașterea științelor. Ce înseamnă asta? Capacitatea de a analiza idei și teme ce țin de știință în calitate de cetățean care gândește. Deci nu e doar un test pentru a vedea în ce fel elevii au învățat materiile ce țin de știință, fizică, chimie, ci analizăm și în ce măsură elevii și-au apropiat metoda de gândire științifică, metodele de rezolvare a problemelor așa încât nu doar viitorii oameni de știință, ci orice elev poate sau nu să gândească în termeni științifici în problemele cu care se confruntă zi de zi, inclusiv la viitorul său loc de muncă. Iată doar un exemplu de uh, test PISA în domeniul științelor. Vedeți că nu e genul de întrebări uh, care uh, dai un răspuns scris, ci este un test pe calculator în care studentul trebuie să uh, manipuleze datele pe care le primește, uh, inclusiv la nivel de experiment, pentru a găsi răspunsul la întrebarea științifică. Deci, uh, vizăm procesul de gândire în ce fel elevul tratează întrebarea sau problema încercând să identifice repetiții, să caute o ipoteză la care să propună mai apoi soluții. Includem inclusiv un test de analiza conținutului, a înțelegerii, dar și înțelegerii a procedurii, a procesului științific. Iar dacă ne uităm la rezultatele generale, ale acestui test în științe. În 2006 ne-am concentrat de asemenea pe știință. A fost momentul în care a existat un boom tehnologic la nivel global. Bună oară, telefonul mobil a devenit un device pe care îl posedă toată lumea uh, rețelele sociale au devenit uh, o platformă preferată de comunicare și atunci performanța în științe se situa aproximativ la un scor de 400 și ceva. Apoi, tehnologia a continuat să se dezvolte cu tot mai multă digitalizare și transformarea vieții oamenilor grație uh, evoluțiilor tehnologice. De exemplu, utilizarea automatizării, a energiilor verzi, inclusiv o mașină pe care nu mai trebuie să o conduci singur. În ce privește cunoașterile științifice, însă constatăm că elevii nu au evoluat prea mult. Astăzi vedem că tehnologia evoluează cu biochimia, imprimantele 3D, dar, cu toate acestea, cunoaște, cunoașterea științifică nu s-a ameliorat în rândul elevilor. Însă, în funcție de țările care au participat la încheta PISA, am putut găsi și situații în care țările au făcut eforturi pentru a ameliora rezultatele studenților. Este cazul Portugaliei. Portugalia a arătat o ameliorare constantă a cunoșterilor științifice și Singapore, care deja avea un scor foarte bun, a progresat încă și mai mult către excelent. Întrebarea este ce fac aceste țări ca să se amelioreze și ar putea oare celelalte țări să ia exemplu? pentru a-și ameliora sistemul de educație și, cum am spus, PISA nu se referă doar la o ierarhizare a scorurilor medii, ci e important de înțeles echilibrul între calitatea educației și egalitatea sau echitatea pe care o promovează educația. Și dacă vă uitați la această uh, hartă, în colțul din dreapta sus vedeți un grup de țări care reușesc să obțină atât calitate cât și echitate. Iar scorul uh, pentru uh, științe este peste media OCD. Dar, de asemenea, asigură echitatea pentru că oferă un mediu de învățare, condiții de învățare în care performanța elevilor nu este condiționată de background-ul socioeconomic, de proveniența uh, elevului. Ca atare, toți elevii au șanse mai bune de a performa comparativ cu alte țări. Danemarca, Estonia, Finlanda, Marea Britanie se găsesc în acest grup, care combină, cum spuneam, calitatea cu echitatea în educație. Acum, vedeți și țările care se chinuie să obțină atât calitate cât și echitatea colțul stânga jos. Acum, dacă ne uităm la diferențele de performanță între țări, vedem rezultate foarte relevante, adică disparitatea între studenți care provin dintr-un mediu avantajat și ceilalți. Iată exemplul Republicii Dominicane. Diferența este uriașă. elevi din uh, familii, vedeți, uh, au un scor foarte înalt, uh, iar ceilalți din mediile sărace se află mult sub medie. Însă astfel de diferențe există în toate țările și asta fără excepție. Însă, ce trebuie noi să înțelegem este că uh, această diferență, intervalul de diferență e diferit în funcție de state unele țări reușesc să mențină un interval limitat, în timp ce în alte țări această diferență, această propastie s-a adâncit. Înțelegem, deci, că sărăcia nu e predestinată. În unele țări, chiar și elevii din familiile cele mai sărace se descurcă foarte bine comparativ la nivel internațional, de exemplu Estonia, Vietnam, Hong Kong, China. Elevi din familiile cele mai uh, sărace ating media OCD sau chiar nivelul uh, maxim de performanță comparativ cu alte state. Țările europene au de asemenea obiective foarte ambițioase pentru a reduce numărul de uh, elevi care nu ating nivelul elementar. Și acest uh, grafic vă arată că este posibil să fie redus numărul celor care nu ating nivelul elementar, pentru că unele țări au foarte mult studenți rezilienți. Asta înseamnă că elevii, chiar dacă provin dintr-un mediu socioeconomic uh, scăzut, ating performanțe înalte potrivit standardelor PISA. Deci, vedeți că multe țări din Asia de Est au studenți rezilienți, dar chiar și printre statele europene. Găsiți o țară precum Estonia, care are elevi săraci, dar care performează foarte bine. Acum, dacă ne uităm la performanțele de top, vedem proporțiile țară de țară. Sigur că e important de înțeles în fiecare țară ce procent de elevi ating nivelul maxim de performanță adică cei care probabil vor deveni în viitor ingineri, oameni de știință. Dar e de asemenea interesant să ne uităm la nivel global cum se distribuie acest performer de top. Bună oară! În Statele Unite, rata de uh, performanță înaltă nu este prea mare. Însă, comparativ uh, cu nivelul internațional, rata acestora este semnificativă. Japonia are un număr mare de performeri, dar de asemenea procentul de performeri este foarte înalt. Deci și în, uh, în uh, perspectivă globală au o, o rată importantă. Comparativ cu țări mari, țările europene au o rată mai scăzută la nivel internațional. Dacă e să adunăm, să facem adunarea uh, ratelor tuturor țelor europene, vorbim de 23% din performerii de top la nivel internațional. PISA nu se referă doar la performanța de azi, ci îi întrebăm pe elevi dacă sunt doritori să se îndrepte către o carieră în știință atunci când vor deveni adulți. Și iată o imagine foarte interesantă. Anumite țări au o performanță bună în științe, mă gândesc la Germania sau Finlanda, dar proporția elevilor care doresc să se orienteze spre o carieră în științe este relativ scăzută, în timp ce în Statele Unite performanța generală nu este foarte bună, dar foarte mulți elevi își doresc să se îndrepte către o carieră în științe. Asta înseamnă că nu e vorba doar de a-i învăța pe elevi, ci și de a-i încuraja, a-i pregăti să fie activi în științe și sectoare științifice. care să poată răspunde provocărilor viitorului în științe. Mai e important de înțeles că performanța se relaționează și cu bucuria de a învăța, cu plăcerea de a învăța. Deci pentru sistemele de educație, cei care fac politicile trebuie să se gândească nu doar la felul în care pot ameliora performanța studenților, ci și cum să facă învățătura plăcută, încurajându-i pe elevi să utilizeze cele învățate pentru a se pregăti pentru o viitoare carieră în științe. Pentru a oferi suficient timp dezbaterii, am să vă prezint doar încă două slide-uri. PISA, cum spuneam, nu se referă doar la o ierarhizare a scorurilor, ci dacă combinăm rezultatele studenților, dar și felul în care ei se simt pregătiți să utilizeze datele științifice, metodologia științifică în viața lor de zi cu zi și o event- o eventuală carieră științifică, Vedeți care sunt țările ce acoperă toate aceste trei dimensiuni. Am să sar peste câteva slide-uri, dar uh, le putea consulta mai târziu. PISA depășește uh, aceste trei uh, elemente matematici, științe și citire. Deci încercăm să evaluăm competențele emergente importante pentru societate și economie. Una din acestea este o competență globală. Care dintre țări dezvoltă o astfel de competență pentru evaluarea din 2018? Iată un exemplu a ce putem face noi împreună. Cei care fac politicile discută tot mai mult și cercă să vadă cum pot ajuta studenții, elevii, pentru a trăi în lumea și societatea care, iată, devine tot mai diversă. Elevii, chiar dacă rămân în țara lor, au tot mai multe uh, șanse să interacționeze cu persoane din culturi diferite, din țări cu origini diferite. Și se pune întrebarea cum pot ei colabora creând soluțiile uh, viitorului. Și asta respectând perspectiva celorlalți. Cum poți, în mod constructiv, să lucrezi împreună cu indivizi diferiți, ducând profituri întregii societăți? Iar dezbaterea noastră aș axa pe ce tipuri de competențe trebuie să se bazeze în viitor statele în uh, politicile de educație și anchetele uh, viitoare de genul PISA sau chiar PISA. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen herzlichen Dank für diesen... Mulțumesc foarte mult pentru această mică prezentare. Știu că nu e ușor ca în 10 minute să prezinți uh, rezultatele chiar detaliate ale acestui studiu, dar ne-ați dat o privire de ansamblu bună asupra a ceea ce ați aflat din studiu, din această anchetă și acum vreau să dau cuvântul domnului Pakulski de la Comisia Europeană pentru a ne prezenta aprecierile și concluziile pe care le-a tras domnia sa din acest studiu. Bun venit! Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc pentru invitația adresată la această sesiune atât de importantă. Vreau să mulțumesc doamnei Șoidrova pentru că a avut inițiativa aceasta. Comisia Europeană, sigur că salută și e hotărâtă să contribuie și să faciliteze și uh, să alimenteze o dezbatere privitoare la provocările sectorului educațional european. Nu e un lucru cunoscut, dar din noiembrie anul trecut am intrat într-o perioadă fără precedent în care vom avea acces la probe uh, care până acum n-au putut fi obținute în ce privește sectorul educației europene din diverse surse și PISA este una din sursele importante, după cum am menționat colega mea anterior, are o legătură directă cu uh, unul din, unul din cele șase criterii ale noastre pentru educație cu cei care nu au uh, performanțe foarte bune. În acest an uh, ne face plăcere să spunem că pentru prima oară toate toate membre au participat la uh, sondajul uh, privitor la educație, ceea ce ne uh, oferă un uh, material voluminos de care vom profita și poate ar trebui să explic cum uh, se leagă una de alta aceste două prezentări, pentru că uh, OCD, sigur, este uh, principalul actor uh, care a realizat uh, acest sondaj, după cum am menționat anterior. Nu e vorba doar de țările membre OCD, de altfel, dar interesul nostru se concentrează asupra țărilor Uniunii Europene și recomandările politice le-am, ni le-am bazat pe informațiile din studiu, eu vă voi pune la dispoziție copii ale prezentării mele, dar vă spun acum că în practică și începând cu 2012, colucrând de aproape cu OCD înainte de lansarea setului de rezultate, am colucrat și la recomandările politice pentru statele Uniunii Europene, din punctul nostru de vedere, uh, și le-a pus la dispoziție sub uh, uh, interdicția de a fi făcute publice și statelor membre aceste informații înainte de lansarea publică a sondajului, asta pentru a avea o dezbatere în cunoștință de cauză um, pe tema performanței adolescenților de 15 ani în 28 de state membre UE. În ce privește rezultatele acestui an, trebuie să spun că avem uh, clar un semnal de alarmă din punctul nostru de vedere. Vedem rezultatele din 2009, apoi din 2012 și unii au crezut că Europa e pe calea cea bună. Sigur, nu merge destul de rapid, dar merge pe calea cea bună. Însă ultimele rezultate, de fapt, ne arată că, de fapt, am făcut pași înapoi în toate cele trei domenii. Surpriza nu e deloc bună și e un semnal de alarmă e, sunt date mai ales uh, îngrijorătoare în domeniul științei, după cum vedeți. Și colega mea s-a și referit la acest aspect. Sunt pași înapoi în domeniul științei și e frapant. Uh, poate că din această perspectivă putem vedea și situația de la țară la țară uh, și poate e interesant să auziți că în 2012 am avut patru țări care îndeplineau criteriile în toate cele trei domenii și în ultima rundă mai avem doar două țări care îndeplinesc aceste criterii, Estonia și Finlanda. Majoritatea țărilor au dat înapoi. E interesant să vedem că Portugalia și Suedia au reușit să meargă împotriva curentului și așa au îmbunătățit situația și uh, publica, publicația noastră a, a consacrat o atenție specială la secretul care stă în spatele performanței acestei două țări. Vedeți în acest grafic discrepanțele, mm, poate o observație metodologică, poate că veți fi nedumerit de cele două, veți fi de cele două prezentări, OCDE utilizează uh, niște medii, noi vedem uh, performanțele tuturor țărilor uh, utilizând media populației a statelor membre, deci pentru fiecare stat în parte, Vedeți de asemenea aici că există diferențe însemnate de la țară la țară. Acum m-aș ruga să mă scuzați să mi-am uitat ochelarii de citire și nu, <laughs> sau mai precis ochelarii eh, pentru distanță și nu văd bine graficele. Deci dacă cumva produc confuzii, o să înțelegeți de ce, dar încerc să continui. Uh, în ce privește recomandările politice, e vorba de eh, ce am putut învăța până acum din analizele noastre. Vedem că, într-adevăr, e nevoie să îmbunătățim educația eh, calitativă prin investiții în, continu- în educația dascălilor sunt și practici bune care apar și asta este foarte important în eh, modul de gestionare a școlilor, managementul școlilor. Aici nu voi intra în detalii, însă Raportul nostru se ocupă de această chestiune. Apoi finanțarea, sigur că finanțarea educației rămâne un element cheie pentru performanța sistemului uh, educațional. În ce privește alte domenii, e interesant de văzut cum evoluează situațiile în uh, alfabetizare în, și diferențele dintre uh, băieți și fete. Vedeți că sunt diferențe semnificative în anumite țări. Următorul grafic arată diferențele de evoluția decalajului între 2012 și 2015. Decalajul se reduce, însă nu destul de rapid. Putem face o comparație și cu rezultate care se referă nu doar la uh, Mm, limita de vârstă la care ne-am referit noi. Eh, eh, băieții recuperează din întârziere, dar e clar că Totuși, încă din 2015 vedem că sunt în dezavantaj pentru că au performanțe mai uh, proaste și atunci sunt în dezavantaj și odată ce evoluează în vârstă. Aici vedeți un set de recomandări specifice, nu le voi da citire acum, dar uh, vedeți că uh, Directoratul General uh, a putut să uh, identifice și bune practici și anumite recomandări. Uh, după cum am spus, pentru noi foarte important e performanța celor care nu au rezultate foarte bune. Știința, din păcate, cu știința stăm cel mai prost. a menționat Estonia ca fiind singura țară care, într-adevăr, îndeplinește criteriile atunci când vorbim de un sfertul de populație care este cel mai dezavantajat în ce privește condițiile economico-sociale și culturale. În toate celelalte țări, după cum puteți vedea în acest grafic, mai sunt multe de făcut. Cu performanța în alte lucrurile stau uh, diferit. Ne concentrăm asupra celor care nu au performanțe bune și vă atrag atenția și asupra uh, dimensiunilor, cât de mari sunt discrepanțele în respectivele țări. Din nou aici uh, vă recomand să citiți uh, inițiativele politice pe care le propunem noi statelor membre un subiect foarte la zi, bineînțeles performanța migranților. În multe state europene se fac eforturi deosebite pentru a integra migranții V-aș încuraja să citiți monitorizarea noastră pentru educație și formare, pentru că acolo găsești multe detalii și pe tema asta, din nou, performanțele statele membre diferă foarte mult de la caz la caz, rămân pregnante provocările, apar și anumite recomandări, lucrăm și cu Eurostat foarte îndeaproape și ne dorim să beneficiem de cele mai uh, recente date privitoare la fluxurile migratorii. O altă dimensiune, chestiunea performanței sistemelor educaționale și relația cu educația de timpuriu uh, din familie și de la cele mai uh, frage de vârste, cei care, țările care investesc uh, în educația timpurie uh, înregistrează performanțe mai bune când vorbim de grupul celor în vârstă de 15 ani. Iată, vedem aici punctele principale pe care vreau să vi le prezint ca să stimulez discuția. Aș mai menționa și faptul că uh, Uh, ultimul sondaj PISA ne permite să uh, producem trei rapoarte importante, unul împreună cu OCDE-ul, exact pe chestiunea performanței populației de migranți în vârstă de 15 ani, de asemenea două alte studii sau rezultatele a două alte studii, unul din nou referitor la migranți și dimensiunea lingvistică a integrării migranților și celălalt cred eu că poate fi și el foarte folositor, și anume chestiunea înaltei performanțe, care sunt secretele care stau la baza numărului limitat de cazuri în care se înregistrează performanțe înalte, dar uh, în condiții de sărăcie socioeconomică și culturală. Uh, sigur că eu vă voi ține la curent uh, cu toate datele pe care le primim, iar acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau comentarii. Mulțumesc pentru atenție. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Pak Mulțumesc, domnule Pakulski. Acum am avea timp pentru câteva întrebări sau observații, contribuții la dezbatere. Doamna Șodrova, vă rog. Mulțumesc pentru prezentare. Am două întrebări. Mă voi referi la cooperarea dintre Uniunea Europeană și OCDE. Cred că e o decizie foarte bună pentru uh, dezvoltarea de metodologii, uh, sprijin financiar. Cred că avem uh, De fapt, poate spuneți dumneavoastră dacă v-ați propus să faceți acest studiu și în afara Uniunii Europene, cu participarea tuturor țărilor. Cred că e bine pentru toate statele membre. Și o întrebare pentru domnul Paculski. N-am uh, știut cum pot uh, țările europene să facă schimb de bune practici. Bineînțeles că parțial se poate face acest lucru, se pot organiza anumite reuniuni așa cum poate arăta unul dintre colegii noștri, sunt reuniuni la nivel european, dar dumneavoastră, Comisia Europeană, organizați vreun schimb de bune practici, de experiențe pentru crearea sau elaborarea sistemelor și politicilor educaționale? vă întreb. Și pentru doamna Iuri Belfali, la OCDE, cum folosiți rezultatele acestui studiu în cadrul altor studii? Uh, recomandați uh, și alte studii în materie de politici educaționale din statele membre? Poate aveți ceva de adăugat. Mulțumesc. Doamna președinte, da, mulțumesc. Domnul Sber. Mulțumesc. Mă bucur foarte tare că astăzi avem la dispoziție și interpretare din și în sloven, așa că pot să vorbesc în limba maternă. Se scrie și se vorbește adesea despre faptul că în procesul educațional există aceste diferențe între fete și băieți. Am văzut uh, că există uh, și alți factori care influențează succesul. Dacă mă uit însă la rezultatele de aici și mă uit la capacitățile de citire, văd că mai rău stau băieții. De unde vine inegalitatea aceasta între băieți și fete? De ce sunt fetele uh, mai bune? Nu doar uh, la nivel uh, de uh, competențe de bază, ci și mai departe. Unde mai vedeți această diferențiere între sexe? Pentru uh, doamna Belfali și pentru domnul Parkulski. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Beveru. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi în portugheză. Aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni, deoarece nu sunt membru al comisiei. Subiectul însă e foarte important uh, și pentru mine, și pentru Europa, și pentru uh, ocuparea forței de muncă în Europa, ca să nu vorbim de sistemele educaționale. Știu că mulți uh, învățători, mulți profesori și sindicatele lor sunt foarte îngrijorați de rezultatele acestui studiu. Mă interesează competențele generale, așa numite generale, de bază. Și aș vrea să vă întreb, uh, cum putem preda aceste, cum putem transmite aceste competențe de bază și cum putem să îmbunătățim situația la nivel european și din statele membre. De asemenea, trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie să îmbunătățim rezultatele școlare. Știm că inteligența artificială progresează și știm că în următorii ani se vor pierde zeci de mii de locuri de muncă drept urmare. Deci e foarte important ca tinerii să aibă competențele necesare să poată interacționa cu inteligența artificială, cu roboții și așa mai departe. Deci o să se facă un efort de a preda tinerilor și alte competențe ca să fie mai pricepuți, mai bine alfabetizați în materie de aceste noi activități care se conturează? Mulțumesc, domnul Nicov. Bună ziua tuturor! Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum putem măsura așa numitele competențe soft, date, dat fiind cadrul de calificare european și cele naționale? Știm că profesiile vocaționale sau uh, de tip mai aplicat pot fi cuantificate și evaluate mai ușor. Dar cum putem să măsurăm prin formare informală și uh, formală așa numitele competențe soft, transversale? Cum putem face acest lucru în statele membre? Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc! Helga Trupel mai intervine și apoi o să permit invitațiilor să răspundă. Mulțumesc! Aș vrea să revin la problema rezistenței, rezilienței unor elevi, pentru că spuneați că aproximativ un sfert au performanțe foarte bune, chiar dacă vin dintr-un context socioeconomic defavorizant. Uh, Aș vrea să știu ce alte motive mai sunt. Inteligența, ce le mai permite să fie uh, mai rezistenți și să izbândească mai bine decât alții. Mulțumesc. Mulțumesc. Aveți uh, multe întrebări. Puteți să vă înțelegeți între dumneavoastră cine începe și răspunde primul. Yeah, Herr Pakulski. Domnul Pakulski. Mulțumesc. Vom încerca să intervenim alternativ ca să fie mai dinamic, mai vioi, să împărțim între noi întrebările. Voi începe cu OCDE-ul și competențele. Într-adevăr, cooperarea cu OCDE s-a intensificat. Lucrăm îndeaproape nu doar pentru studii, ci uh, organizăm și summituri internaționale, găzduim ca Uniunea Europeană, în cooperare cu OCDE și cu guvernul luxemburghez, un summit important, de exemplu, în legătură cu uh, educația și industriile de, în septembrie. Deci există mai multe tipuri de activități pe care le desfășurăm împreună cu colegii de la Departamentul de Educație de la OCDE și contribuim în medie cu 3, 3, 3 milioane și jumătate de euro la aceste activități. În legătură cu tendințele care se înregistrează. Um, tot mai multe țări se alătură acestor studii, uh, PISA fiind uh, cel mai vizibil. Am vrea să vedem și noi participare mai mare, dar sunt într-adevăr probleme de um, costuri de oboseală față de diverse studii și anchete, pentru că sunt mai multe organisme care încearcă să organizeze studii în același timp. Și o întrebare foarte salutară din punctul meu de vedere în legătură cu schimbul de bune practici. Trebuie să spun că din perspectiva noastră, monitorul pentru educație și formare servește foarte bine acestui scop există un grup permanent pentru uh, criterii de referință care contribuie la elaborarea acelui monitor, validând datele și oferind analize despre bunele practici din statele membre. Grupurile de lucru ET 2020 sunt de asemenea un alt instrument util și mulțumesc încă o dată președinției neerlandeze, care în cele șase luni de președinție a organizat un seminar în legătură cu crearea de politici educaționale pe bază de probe, de dovezi, uh, un seminar la care am participat foarte activ. Deci, reluând ce spuneam la început, avem acum mai multe studii care se conturează, în care vom avea resurse fără precedent la dispoziție și cred că acest lucru va uh, aduce cu sine multe oportunități de a învăța uh, unii de la ceilalți și uh, de a face schimb de bune practici între statele membre. Și acum o las poate pe Iuri și mai intervin puțin mai târziu. Mulțumesc, Ian. Întrebarea despre cum pot țările să-și utiliza, să folosească rezultatele PISA pentru a gândi politicile și ce putem face. Deja lucrăm mult cu uh, Comisia Europeană ca să analizăm în detaliu, aprofundat datele. Ceea ce s-a publicat în decembrie sunt uh, niște rezultate generale, dar noi vrem să facem analize mai tematice ca să ne ocupăm mai precis de uh, tehnologiile informației, de migrație și așa mai departe. De asemenea, OCDE, la cererea țărilor, implică în analiza profundată ale rezultatelor și încearcă să înțeleagă problemele și uh, problemele actuale ale diverselor țări la nivel de politică. De exemplu, Republica Cehă, am lucrat puțin uh, ca să vedem care e situația egalității. În Suedia, după declinul uh, constant al rezultatelor Suediei la PISA, am încercat împreună să vedem care sunt cauzele pentru acea tendință și ce poate face Suedia învățând de la alte țări. Deci, genul acesta de uh, activitate specific pe țară este una pe care OCDE-ul o desfășoară cu mare bucurie. Deci, uh, voiam doar să vă spun că avem și aceste colaborări, aceste oportunități de a colabora în bilateral. În legătură cu diferențele între fete și băieți, e o chestiune complicată. Am fost la un webinar internațional uh, de Ziua Femeii, de Ziua Internațională a Femeii, și dacă vreți, puteți să ascultați înregistrarea în care se discută tot ce spunea și dumneavoastră. Complexitatea vine din... Uh, uh, din multe aspecte. În general, fetele citesc mai bine, dar nu se descurcă așa de bine la matematică. De acolo mai degrabă băieții se descurcă mai bine. Dar dacă ne uităm și la cei cu rezultate proaste, în toate domeniile vedem că sunt mai mult băieți decât fete. Deci, băieții se luptă mai mult, au mai multe probleme. Dar dacă ne uităm și la cei care sunt la vârf, sunt mai mulți băieți acolo decât fete. Printre cei cu performanțe mari, sunt mai puține fete. Deci, trebuie intrat în detaliu când e vorba de aceste diferențe între băieți și fete și trebuie să înțelegem că există o motivare diferită, pentru că fetele, dacă au același nivel de performanță ca băieții, totuși au mai puțină încredere atunci când au de-a face cu științele, matematica, uh, Ehm, se tem mai mult, se simt mai puțin pregătite pentru o carieră științifică sau pentru a învăța ceva de domeniul științelor. Deci e vorba și de așteptările părinților, de sprijinul pe care le oferă dascălii, de propriile atitudini ale fetelor. Deci poate discutați. Și, de asemenea, unii participanți au vorbit despre cum putem intra în domenii noi, cum ar fi competențele globale, cum să înțelegem uh, Uh, care e situația țărilor, cum se predă și care sunt reacțiile la problema uh, închipuită a artific- inteligenței artificiale și a competențelor soft. Noi înțelegem că, în primul rând, trebuie să se înțeleagă că dacă un domeniu e important, trebuie să vedem mai întâi care e situația fiecărei țări. Știm că e important, dar nu știm în ce măsură elevii arată că au capacitatea de a trăi într-o lume globalizată. Știm că aceste lucruri sunt importante, dar nu știm în ce măsură elevii din fiecare țară în parte sunt înzestrați cu competențele necesare pentru a colabora în mod productiv cu alții. De aceea OCDE face eforturi uh, de a crea un sistem de uh, valori de referință internațional. Bineînțeles, nu e ușor să compari țări diferite cu culturi diferite, dar încercăm să definim domeniile în care se pot face comparații, să definim clar ce evaluăm noi, dar analizând și ținând seama și de contextul din fiecare țară. Acest lucru e posibil. În 2015 am uh, evaluat uh, competențele de colaborare folosind o platformă informativă și am făcut un studiu care a arătat că testul PISA ar putea să surprindă și uh, nivelul de competențe de colaborare ale elevilor și vom da publicității datele în noiembrie. Dacă vă interesează, veți putea să vedeți care sunt rezultatele. De asemenea, ținând seama de progresele tehnologice, s-ar putea să fie nevoie să ne gândim la două lucruri. Pe de o parte, ce competențele sunt necesare studi- elevilor pentru a putea uh, interacționa cu inteligența artificială, pentru a trage foloase de pe urma evoluțiilor tehnologice și, pe de altă parte, la fel de important, cum ținem seama de importanța contribuției oamenilor, care sunt lucrurile pe care numai oamenii le pot face. E un lucru care devine tot mai important și de aceea vorbim de competențe de colaborare, competențe globale sau uh, vorbim acum și de importanța creativității. E important să putem contribui la economie, la societate uh, să facem lucrurile pe care roboții nu le pot face, cum ar fi să transmitem empatie, să avem o relație productivă și constructivă între ființe umane sau să fim creativi, astfel încât noi să fim cei care să creăm viitoarea generație de roboți sau tehnologii care să rezolve problemele uh, actuale. Deci avem nevoie și de oameni care să folosească tehnologia pentru a rezolva problemele. Deci acestea sunt elementele care ar trebui să influențeze discuțiile viitoare despre PISA și ne interesează și perspectivele dumneavoastră europene ca să se regăsească în viitoarele uh, discuții despre PISA. Vă dau din nou cuvântul. Trebuie să oferim o oglindă europeană sau o perspectivă mai uh, centrată pe Europa față de aceasta mai globală pe care ați uh, oferit-o. Nu sunt diferențe foarte mari, dar în ceea ce privește competențele globale, cu siguranță e un subiect foarte important pentru noi. Mai în general, suntem în momentul în care trebuie să ne gândim la competențele de bază pe care le avem acum uh, definite în Europa. Ele au fost definite acum câțiva ani și chiar ar merita toată atenția noastră acum, date fiind evoluțiile nu doar din educație în general, ci și în general. Trebuie să ne gândim și la nivel tehnic și la nivel de politici care ar fi setul de competențe de bază necesare. La fel și în legătură cu criteriile de referință. Cadrul actual, ET 2020, e valabil până în 2020 și încet, încet uh, trebuie să începem să ne gândim la pertinența criteriilor de referință, așa că lansăm un grup de experți pentru a ne gândi la performanța actualelor uh, criterii de referință, cele șase plus una mobilitatea în învățare, dar important e să ținem din nou seama în mod corespunzător de ce s-a întâmplat în ultimii ani și să vedem în ce măsură aceste criterii de referință educaționale contribuie la um, dezvoltarea de politici în statele membre. De asemenea, trebuie să ne gândim foarte atent, și aici mă leg și de competențele de bază, trebuie de să ne gândim la ce vrem să comparăm, să referențiem, care sunt domeniile cheie. Nu putem avea prea multe criterii de referință pentru că atunci nu va mai fi deloc clară imaginea. Și apoi toate întrebările naval. Ce date sunt disponibile? Cum se definesc indicatorii? Cum se măsoară și comunică în mod sistematic și ideal anual? Iată ce ne așteaptă, deci. Suntem acum în etapele de reflexie la nivel tehnic și cred că la momentul oportun se va purta o discuție și o reflexie foarte aprofundată pe aceste subiecte. Mulțumesc și domnului Lecov pentru întrebare. Într-adevăr, e important să vedem cum o să fim atenți și la competențele soft. Trebuie să fie clar că încă mai sunt domenii în care nu avem date suficiente și metodologic suntem destul de vulnerabili. Mulțumesc. Um, dacă vreți să răspundeți și la întrebarea despre reziliență. The possible reasons for the resilience. Ați întrebat care ar fi eventualele explicații pentru acea reziliență. Din ce vedem noi în datele statistice, aș putea să spun că probabil e o legătură cu felul în care se distribuie resursele. În unele țări, resursele de cadre didactice și materiale sunt distribuite între sau către școlile cele mai dezavantajate. În majoritatea țărilor însă, școlile din zonele avantajate sunt cele care primesc cele mai multe resurse. Deci acele țări în care avem mulți studenți rezilienți uh, au o distribuție specială pentru că uh, acolo se acordă resurse celor dezavantajați. De asemenea, se poate analiza și structura predării. În unele țări, învățătorii, profesorii merg la școală, predau și trebuie doar să contabilizezi în funcție de sistemul de evaluare al țării. Dar în unele țări, învățătorii, profesorii sunt încurajați să învețe unii de la alții, să colaboreze pentru a ajuta pe elevii cei mai dezavantajați. Uh, sunt susținuți uh, dascălii, astfel încât să nu se descurce elevii uh, bine în clasa lor, ci să fie ajutați și cei care au probleme și să se găsească soluții colective pentru a îmbunătăți, îmbunătăți învățarea la nivelul elevilor. Deci, dacă există un accent puternic pe sprijinirea elevilor dezavantajați, se constată această reziliență crescută. Deci nu e o explicație pur biologică. Noi, ca factori de politică, putem să facem multe pentru a rezolva aceste probleme de reziliență. Mulțumesc foarte mult! pentru această primă rundă de discuții, cred eu foarte uh, interesantă și plină de concluzii și ajungem la a doua parte a schimbului de opinii și dau acum colegilor cehi cuvântul, adică domnului Andrei Andres și domnului Iosef Basel, fiecare câte 5 minute. Bonjour, mesdames et messieurs. Uh, après... Bună ziua, doamnelor și domnilor! După mai multă expunere în uh, limba engleză, dacă îmi permiteți, am să mă exprim în limba franceză și vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru Cultură și Educație, în special uh, doamnei președinte și doamnei Mihaela Șoidrova, de a ne fi invitat și de a ne oferi posibilitatea de a vă prezenta câteva din experiențele noastre vizând uh, ancheta PISA în Republica Cehă. Înainte de toate, doresc în câteva cuvinte să vă prezint instituția noastră responsabilă, uh, alături de altele, bineînțeles, responsabilă, spuneam, de realizarea anchetei PISA în țara noastră și orice alte sondaje și anchete internaționale. Inspecția Generală Cehă a Educației Naționale este o instituție fondată în secolul XVIII, în epoca Mariei Tereza și care a supraviețuit până astăzi sigur, într-o formă modificată. E vorba de o autoritate națională care are un temei juridic și care lucrează pe lângă Ministerul Educației Naționale și a care sarcină principală este tocmai evaluarea calității și eficacitatea educației naționale, dar și de a verifica, de a controla uh, realizarea obiectivelor de educație națională în școli. Inspecția Generală, Inspectoratul uh, Școlar Ceh, își derulează activitatea la nivel statal, dar avem și o seamă de sarcini în uh, termen de cooperare internațională. Bună oară! Avem mai multe activități ce vizează grupurile de lucru ale Comisiei Europene. Suntem implicați și în activitățile Centrului de Cercetare și Dezvoltare a Educației. De asemenea, Inspectoratul Școlar Ceh e membru fondator al conferinței permanente a inspectoratelor școlare o instituție ce reunește autoritățile naționale de inspecție școlară din Europa, dar și din alte state ale lumii. Suntem responsabili de evaluarea de uh, evaluarea educației, de derularea activităților școlare, de condițiile în care se desfășoară educație. Sunt uh, componente complementare, întrucât nu putem obține rezultate de calitate fără a supraveghea condițiile în care uh, își desfășoară activitatea școlile. De asemenea, nu trebuie neglijată derularea uh, al activității școlare și nici rezultatele pe care le obține elevii. Inspectoratul școlar ceh face și alte lucruri. Avem două sarcini principale. Pe de-o parte, evaluăm calitatea și eficacitatea tuturor școlilor din Republica Cehă, dar, de asemenea, evaluăm calitatea și eficacitatea întregului sistem de educație națională. Și cum spuneam la început, suntem de asemenea instituția responsabilă în Republica Cehă pentru efectuarea anchetelor internaționale precum PISA. Procesul de evaluare al educației naționale se realizează în Republica Cehă potrivit unui ansamblu de criterii ce vizează condițiile desfășurarea activității școlare, precum și rezultatele. Vorbim de o modelul școlii de calitate și avem șase secțiuni. Primul domeniu acoperă problematica concepției și cadrului școlii, apoi vorbim de leadershipul pedagogic. În al treilea rând, calitatea personalului didactic. Al patrulea acoperă derularea propriu-zisă a activității educaționale, apoi vorbim despre rezultate și, în fine, ultimul domeniu, ultimul criteriu, se referă la egalitatea de șanse. Toate aceste șase domenii Uh, cuprind fiecare mai multe criterii. Fiecare criteriu reprezintă o descriere. Și există patru modificări ale acestei descrieri, tocmai pentru că inspectoratul ceh evaluează școlile utilizând o gamă de pe patru nivele. Excelent, nivelul standard, nivel care solicită încă ameliorări și, în fine, uh, insuficient. Iată cele patru trepte ale scării. Cum vă spuneam, avem două sarcini. Prima fiind acela al evaluării calității și eficacității școlilor și, în al doilea rând, evaluarea întregului sistem de educație națională. Noi publicăm două, trei tipuri de documente după fiecare vizită într-o școală. Dăm publicității un raport de inspecție care declină în manieră complexă și completă condițiile în care se desfășoară educația, precum și rezultatele obținute de o anume școală. În ce privește sistemul educației naționale, publicăm o dată pe an un raport anual, un document extrem de important, discutat în Comisia pentru Educația Adunării Naționale, precum și a Senatului, și mai multe rapoarte tematice care descriu problematici particulare. Bunoară, școlarizarea, matematica, educația mm, pentru dezvoltare durabilă și așa mai departe. Iată deci o scurtă introducere și îi dau acum cuvântul colegului meu, Iosef Basel. Thank you. Ladies and gentlemen, let me now move to internet. Acum să trec la anchetele internaționale și sistemul de monitorizare din Republica Cehă. Firește, e nevoie de feedback. În acest context, inspectoratul școlar oferă feedback la președinta întrerupe, puteți vorbi ceva mai rar, întrucât interpreții nu pot să țină pasul. In our context, uh, for, uh, as a Czech school inspectorate, we can speak noi oferim feedback la nivelul școlilor, dar și la nivelul educației naționale. Ce înseamnă asta? oferim valoare adăugată, așa încât școlile să poată avea propria autoevaluare la nivel intern, la nivelul Okay. Feedback on a school level means that Czech School Inspectorate provides external view and then schools have, schools have their auto-evaluation, auto which is an internal view. Then Trecem la al doilea nivel, sistemul educațional. Noi oferim o privire internă și aici agregăm informații din inspecțiile școlare, testări tematice și o viziune externă, la nivel sistemic, prin anchetele comparative internaționale de tip PISA. Altfel spus, încercăm să beneficiem de sinergiile dintre perspectiva internă și externă, preluând informațiile naționale și cele din studiile comparative internaționale. Dar pentru noi important este ca anchetele internaționale să fie văzute ca o singură piesă a unui puzzle complex, oferind feedback sistemului de educație, fără nicio încercare de a uh, exagera puterile explicative ale acestor anchete. Permiteți-mi pe scurt să descriu situația din Republica Cehă. Republica Cehă participă în studii comparative internaționale din 1994. Prima participare uh, a fost în, uh, în ancheta Timis. Uh, mai vorbim de PISA, PIRLS, ICCS, ICLS și TALIS. Apreciem uh, susținerea Comisiei Europene, care ne-a permis să plătim uh, taxele pentru participare în uh, anumite anchete internaționale, cum este TALI sau ICLS. Chiar dacă planificarea pe termen lung nu este întotdeauna fezabilă, noi apreciem uh, uh, informațiile care ne sunt puse la dispoziție uh, și asta cât mai grabnic, pentru că astfel, la nivel de țară, e mai ușor să determinăm ce ne putem permite și ce nu. Vorbim în special despre PISA, deci iată aici un sumar al ciclurilor PISA. Și ce e important de notat pe acest slide este că pentru toate cele trei domenii, adică citire, matematică și științe, uh, ciclul 2015 ne-a permis să încheiem acest ciclu care odată la 9 ani evaluează fiecare domeniu. Să vedem evoluția PISA în Republica Cehă. Roșu arată evoluția în citire, albastru matematică și negru în științe punctele pe care le vedeți marcate sunt scorurile din anii în care acest domeniu specific a fost uh, ales ca domeniu privilegiat. Pe scurt, uh, povestea noastră arată că există un declin sau a existat un declin al rezultatelor al studenților noștri și ne întrebăm care au fost aspectele ce au influențat această evoluție. Uh, și au existat două reforme substanțiale care ar fi putut influența rezultatele studenților noștri în 2000, Republica Cehă. A existat o reformă a administrației publice, iar pentru școli asta a însemnat mai multă autonomie pentru tot ce ține de aspectele economice și de resurse umane, iar apoi în 2005 autonomia curriculară a fost introdusă, și am oferit doar un cadru al programelor școlare, uh, urmând ca fiecare școală să-și aleagă propriul program educațional. Ce înseamnă asta? Școala, practic, e responsabilă pentru tot în Republica Cehă, pornind de la uh, tot ce ține de aspecte economice, mentenanța clădirilor și până, bineînțeles, la uh, tot ce ține de educație inclusiv leadership-ul educațional. Dar adesea rămâne prea puțin timp directorilor să se ocupe de uh, educație, ocupându-se de aspectele logistice. Repu, uh, reforma administrației publice a însemnat uh, că profesorii au beneficiat de tot mai puțină susținere de la nivel de stat. Președinte face semn. Poate că reformele au fost mult prea rapide și uh, sistemul administrativ, respectiv educațional, nu erau probabil pregătite pentru această reformă. Haideți să vedem, pe scurt, ce am făcut noi la nivelul inspectoratului școlar cu uh, rezultatele anchetelor internaționale în relație cu actorii din sistemul de educație. Diriginți, profesori, directori, uh, Uh, cercetători, uh, mass media, deputați. O analiză secundară ne permite să spunem următoarele. Până acum, rezultatele PISA 2015 arată că trebuie să aprofundăm anumite teme salutăm ministrul nostru care pregătește o abordare sistemică pentru a oferi finanțare suficientă pentru cercetare, inclusiv cercetarea uh, datelor PISA și altor studii internaționale. Și o temă foarte importantă pentru noi, cum vedeți pe acest slide, este selectivitatea, deoarece PISA, în sinergie cu uh, ce am aflat noi din inspecțiile școlare, arată că selectivitatea sistemului nostru educațional e în creștere, din păcate, și noi la inspectoratul școlar vom face tot ce ne stă în putință pentru a convinge actorii din sistemul educațional că societatea noastră ar avea mai mult de câștigat dacă clasele ar fi mai diverse. Deocamdată uh, avem clase omogene comparativ cu alte țări. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank über Mulțumesc foarte mult din acest exemplu dintr-un stat membru și despre ce se face cu rezultatele studiile, studiilor PISA. E foarte util, deci exemplul acesta dintr-un stat membru și îmi pare rău că trebuie să fiu uh, strictă, dar uh, trebuie să lăsăm timp și pentru ceilalți uh, oaspeți și poate și pentru un pic de discuție, deci <clears throat> chiar dacă înțeleg că vi s-a acordat poate puțin, prea puțin timp, uh, vă rog să încercați să respectați ca să ne putem descurca. Deci mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Petra Foc din Germania, din uh, Vestfalia de și Renania de Nord face parte din Parlamentul Regional. Uh, eu nu mai adaug mare lucru. Vreau doar să spun că mi se pare că e foarte bine că s-a invitat uh, și această reprezentantă dintr-un land uh, regional. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-a dat astăzi să vă prezint rezultatele uh, Uh, studiului PISA din perspectiva unui stat membru. E vorba de un studiu care compară rezultatele la nivel internațional. Uh, se face comparație, pe de o parte, între rezultatele din Germania și alte state membre sau din alte părți ale lumii și, pe de altă parte, se fac comparații între landurile germane. În anii trecuți am făcut aceste comparații și uh, am văzut uh, după fiecare studiu care a fost situația. Există deficite ale sistemelor educaționale și aceste comparații au plasat Germania și uh, la nivel uh, internațional și fiecare regim uh, a încercat să ignore cumva rezultatele pentru că era convins că are sistemul educațional, educațional cel mai bun și în cadrul Germaniei și la nivel internațional. Și uh, acum că avem uh, aceste rezultate. Avem totuși uh, o bază de comparație mai bună și în materie de uh, studii uh, de încheiere a liceului și la alte niveluri. Li se cere acum școlilor o analiză calitativă pentru a vedea dacă um, calitatea învățământului este adecvată, ceea ce în trecut în Germania era de neimaginat. Această comparabilitate a sistemului școlar din uh, Germania ne permite să învățăm uh, de la alte landuri și să preluăm metodele cele mai de succes. Fără aceste rezultate ale PISA, probabil că n-am fi ajuns la astfel de reflexii. Dacă ne uităm acum concret la ce s-a făcut uh, pentru a ține seama de rezultatele PISA, putem să vedem că s-a încercat ca deficitele în materie de citire să fie compensate prin uh, insistențe, mai ales în regiunile cu probleme socioeconomice. Se pune accentul deci pe învățarea limbii. Am constatat că uh, la gimnaziu deja mulți elevi nu mai puteau urmări cursurile uh, la nivel suficient și nu e vorba doar de copii de migranți, ci și copii germani care clar au deficite de vorbire, deficite lingvistice. Și încă de la începutul școlarizării se pune accentul pe posibilitatea de a participa activ, efectiv, la procesul de învățământ. Nu e vorba doar de echilibrarea între viața de la școală și cea de familie, ci și de integrarea mai bună a elevilor avem uh, în realitate la noi uh, o problemă care în trecut um, s-a manifestat uh, prin abandon școlar. Era vorba mai ales de copiii dezavantajați care aveau probleme cu asimilarea conținutului predat și s-a constatat că de fapt era vorba de copii uh, și de copii care vin din medii favorizate și um, s-a constatat că e vorba de multe inegalități. După uh, studiul PISA 2015 s-a pus întrebarea cum influențează stereotipiile, prejudecățile, atitudinile față de învățarea la matematică sau științe. Și acum se fac eforturi de, de a trezi mai mult interesul fetelor pentru astfel de discipline, pentru că sunt diferențe foarte mari. Există deja și proiecte individuale unde se încearcă coeducarea, unde se pune întrebarea, n-are rost cumva ca în anumite domenii fetele și băieții să, fie, să învețe separat? Nu e vorba doar de faptul că în anumite domenii fetele nu sunt așa de bune, ci am constatat că foarte adesea băieții au anumite probleme specifice și exist- se studiază posibilitatea acestei uh, predări separate. Un alt rezultat e că avem uh, o mare carență în materie de digitalizare în Germania. S-a menționat deja, avem uh, uh, nu avem o implicare suficientă a nivelului federal, dar ministra de resort a propus un pact digital pentru că a recunoscut chiar că e nevoie de uh, eforturi semnificative în acest sens și că e nevoie de ele pentru a ne integra foarte bine în viitor, în piața muncii, de exemplu. <clears throat> De asemenea, există eforturi de coordonare între autoritățile federale și cele din lenduri și abia de anul viitor ar trebui să pornească un proiect de 5 ani care să beneficieze de o finanțare prevăzută de 5 miliarde, încă nu e nimic stabilit, dar vedem că se gândește deja lumea la felul în care tinerii noștri trebuie să fie pregătiți pentru viitorul viitoarea piața muncii. E întotdeauna problematic să financezi astfel de proiecte ca întotdeauna și nu avem doar situația în care uh, avem uh, federalism, ci uh, și faptul că pentru înzestrarea școlilor nivelul local este cel responsabil. Și mi se pare lăudabil că astăzi se poartă aceste negocieri astfel încât cele aproximativ 30.000 de uh, școli să fie dotate uh, suficient uh, cu echipamente, cu rețele informatice, cu tablete și laptopuri. Dar tehnica nu e un scop în sine, e important, ci trebuie să, să vină cu o plus valoare pedagogică atunci când se predă despre internet și așa mai departe. Deci, E ușor să spunem că e ceva important pentru viitorul uh, locului, viitorul nostru loc de muncă, dar trebuie să înțelegem că nu trebuie totuși până la urmă totul să fie digitalizat. Apoi, formarea profesională. Aici am uh, o cerință insistentă să se ridice nivelul academic. Înțeleg pe de o parte. De pe de altă parte, în Germania avem un sistem foarte de succes de învățământ dual al formării profesionale dual, care e una din uh, cheile succesului economic al Germaniei. E foarte important, multe studii au demonstrat că faptul că la noi avem uh, un șomaj atât de mic se datorează și faptului că Um, avem acest uh, sistem dual. De asemenea, am parcurs ultima criză economică destul de bine, deoarece tinerii s-au format uh, în continuare, uh, formarea durează mai mult, nu s-a renunțat la formare nici în perioada de criză și nu vrem să renunțăm la acest sistem. Și considerăm că în aceste comparații internaționale, sistemul nu e bine evaluat pentru că se axează numai pe studii, pentru că noi avem acest al doilea sistem de succes în Germania și ne îngrijorează faptul că tot mai mulți tineri se îndreaptă către studii superioare și uh, că la un moment dat s-ar putea să nu mai avem uh, suficienți clienți, ca să spunem așa, în sistemul dual de formare profesională, deci nu vor mai fi competențe suficiente și ar trebui să arătăm cât de atractiv e de fapt acest sistem de învățământ profesional dura, dual, astfel încât nu, să, să nu alerge toți tinerii după o diplomă de studii superioare. Dacă urmezi cu succes acest succes de învățământ profesional dura, dual, ai chiar și posibilități de angajare mai bune decât cei cu diplomă de studii superioare. Deci, am vrea de aceea să ne uităm și spre politicieni și să permitem uh, menținerea acestui sistem, dotarea sistemului uh, astfel încât să se păstreze pe, pe viitor această, acest învățământ dual profesional în paralel cu studiile uh, superioare și de aceea ni se pare că aici ne diferențiem de alte Uh, state, arătând că pentru noi uh, acest lucru e foarte important, acestea sunt rezultatele PISA, dar iată, să ținem și la ce merge bine. Mulțumesc! Köszönjük szépen, uh, Madame Vokna. És utolsó felszólalónk. Mulțumim, doamnă, și acum ultimul nostru invitat care va lua cuvântul astăzi E vorba de domnul David Justino, care are 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, voi uh, lua cuvântul. Vă mulțumesc, în primul rând, că mi-a dat posibilitatea de a o face și de a vorbi în limba portugheză. Și voi încerca să prezint lucrurile cât mai succint posibil și să identific uh, punctual uh, lucrurile și învățămintele pe care le-am uh, tras noi din studiul PISA. Deci, ce voi încerca eu să fac este să identific uh, unul din principalele, una din principalele tendințe uh, care decurg din studiul PISA. Haideți să, dacă ă, îmi permiteți, să examinăm care ar fi principalele tendințe. Trebuie, cred eu, să examinăm uh, lucrurile evitând tentația de a spune care au fost elevii fruntași și care au fost cei codași. Dar nici să nu ne culcăm pe laur dacă țara noastră a avut performanțe mai bine, mai bune. Mă scuze. Uh, ă, Așadar, să nu cădem în această tentație. Acum dați-mi voie să încerc să examinez trei țări, încerc să fac o comparație între, între ele. Nu vreau să încerc să intru prea mult în detalii, ci să încerc să um, trag niște învățăminte de pe urma acestor comparații și să fac o încercare de a compara Portugalia cu alte state membre pentru a vedea ce progrese s-au înregistrat în ultimii ani și să vedem și uh, punctele de convergență acolo unde ele există. Cred că aici ar trebui nu neapărat să, mă, să ne concentrăm pe cele mai bune țări care au înregistrat cele mai bune rezultate. Probabil că trendul în cazul lor va fi similar și uh, pe viitor. Dar să vedem ce se întâmplă și cu țările care sunt rămase în urmă și care trebuie să recupereze terenul pierdut și să ne gândim, sigur, și la factorul economic. Situația economică adesea este reflectată în uh, rezultatele obținute în domeniul educației. Bun, dacă examinăm situația Portugaliei, începând cu anul 2000, eh, Portugalia a investit eh, pe cât posibil în educație, însă, din păcate, situația economică, în general, n-a fost una foarte bună. Deci, eforturile investite în educație în ultimii 15 ani Uh, au fost făcute, din păcate, pe un fundal de criză economică și de dificultăți financiare în Portugalia ceea ce și-a spus cuvântul uh, asupra programului de reformă întreprins în uh, Portugalia, așadar în împrejurări economice dificile, deși s-au depus multe eforturi în reforma educației. Însă nu am avut suficiente resurse la dispoziție oricum, nu atâtea câte ar fi fost de dorit. Oricum, până acum 15 ani, bugetul de stat a fost uh, stabil, însă, din păcate, a intervenit criza economică și situația noastră financiară a devenit din ce în ce mai dificilă. Noi am încercat să îmbunătățim situația cu resursele limitate pe care le-am avut totuși la dispoziție. Însă, cu toate acestea, am uh, reușit să obținem rezultate mai bune la testul PISA, deși, după cum spuneam, nu ne-am bucurat de sprijinul economic pe care ne l-am fi dorit. Dacă mm, citiți acest grafic, puteți vedea rezultatele noastre la cele trei uh, niveluri ale testelor PISA. Cred că la matematică s-au înregistrat cele mai bune uh, rezultate pentru perioada despre care vorbim, așadar uh, din 2000 până în 2012, putem să spunem că în ce privește situația economică nu a crescut deloc PIB-ul pe cap de locuitor. Așadar, performanțele economice au înregistrat rată de creștere zero, în schimb performanțele astea de educație a crescut, ceea ce ne permite să tragem și anumite concluzii, încercând să identificăm cauzele acestei îmbunătățiri, deși nu am avut mai mult bani la dispoziție și deși treceam printr-o perioadă de criză economică. Iată, avem următorul grafic care ne înfățișează diverții factori care au dus la această îmbunătățire despre care vorbeam. Acum eh, n-am avut uh, timpul necesar pentru a traduce graficul în limba engleză, îl vedeți aici în limba portugheză, însă până la urmă principalul factor care a dus la îmbunătățirea rezultatelor noastre a fost faptul că am putut să reducem numărul uh, instituțiilor de învățământ și al elevilor uh, care au uh, avut cele mai proaste rezultate. Deci, practic, a crescut procentajul de școli care au avut performanțe mai bune. Am, putem vorbi de scoruri de mai mult de 500 la testele PISA. Asta a fost o evoluție înregistrată, cum spuneam, între anul 2000 și anul 2012. Dacă e să examinăm datele pe 2015, vedem că tendința de până în 2012 a continuat. Așadar, putem uh, observa că am reușit să îmbunătățim situația instituțiilor de învățământ care au avut performanțe bune și situația instituțiilor de învățământ în general. Ehm, mai e și un alt factor care a avut o mare contribuție la asta și anume ehm, personalul didactic. Acum avem uh, programe de formare care uh, durează mai mult timp și sunt mai specializate și atunci profesorii sunt mai bine formați Uh, avem un uh, program de 5 ani, 3 de educație generală și 2 ani de educație specializată. Dacă comparăm asta cu situația din 2000, vedem că lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult și asta, într-adevăr, e o explicație a uh, rezultatelor bune pe care le-am avut în învățământ. E vorba și de personal didactic mai, mult mai motivat decât era la nivelul anului 2000 și apoi alt factor important, autonomia școlară Iată, un alt uh, factor care a dus la rezultatele noastre. Dar, factor negativ, iată, avem PIB-ul pe perioada respectivă, calitatea echipamentelor în școli, care nu s-a îmbunătățit. Dar, până la urmă, nu a afectat uh, negativ uh, rezultatele noastre per total. Dar, oricum, sunt plusurile și minusurile pe care le-am înfățișat aici și de care trebuie să ținem cont. Și un alt punct pe care l-am identificat aici este, deci ne putem ajunge la concluzia că până la urmă profesorii sunt cei care uh, au cel mai mare impact asupra rezultatelor noastre. Poate în ultimii ani rezultatele s-au îmbunătățit și pentru că ne-am îmbunătățit și situația economică. Școlile sunt mai bine organizate, personal didactic e mult mai motivat. Și acum trecem la ultimul grafic. Aici uh, pot să spun că este ceva interesant și anume puteți vedea relația eh, elev-profesori, în modul în care ea s-a îmbunătățit de-a lungul anilor. Și când există această relație, atunci eh, Uh, se îmbunătățește și imaginea elevilor despre ei înșiși. Pe verticală puteți vedea că uh, Portugalia are unele dintre cele mai bune rezultate în această privință, deci relația, bună relație dintre elevi și profesor, ceea ce uh, duce la un nivel mai ridicat de bunăstare în școli, de satisfacție a elevilor legătură cu procesul educațional. Acum câteva cuvinte în legătură cu modul în care am reușit să ne îmbunătățim situația școlară și uh, formarea profesorilor. Deci în 2000 am început să ne reorganizăm rețeaua școlară, am organizat grupuri de instituții de învățământ, adică grupuri care ne-au permis să uh, realizăm o integrare verticală și orizontală a uh, curiculei și asta în beneficiul elevilor. Și în al doilea rând, modul în care s-a făcut uh, evaluarea externă a școlilor. Am reușit să îmbunătățim și aici situația din 2000 și până acum. Și un al treilea factor important, e că am uh, schimbat sistemul de management al școlilor, am redus birocrația, acum am uh, schimbat întreaga organizare, acum avem un sistem mai eficient uh, de management, începând cu administratorii, directorii. Sigur, am vorbit despre procesul de formare al profesorilor, dar și evaluarea externă a performanței școlare s-a schimbat și s-a îmbunătățit. Am, uh, am introdus teste la finalul fiecărui ciclu școlar, sistemul de teste a fost reorganizat. Acum avem, uh, la sfârșitul clasei a 8 -a, avem un ciclu de teste și la sfârșitul clasei a 10 -a. Acum, evaluarea externă nu uh, este, nu implică obligație la nivelul rezultatelor școlare, însă uh, trebuie să se țină seama de această evaluare în activitatea școlilor. Acum, în Portugalia e una din uh, țările europene care dispune de, din păcate, de, de fapt nu dispune, ci din păcate prezintă unul din uh, cele mai ridicate niveluri de repetenție din Europa. Astea sunt probleme care încă nu au fost rezolvate, așa încât uh, se înregistrează și problema abandonului școlar E un fenomen pe care trebuie să ne străduim să-l măcar reducem în următorii ani. Și apoi, altă problemă, școlile noastre încă nu dispun de suficientă autonomie. Trebuie să descentralizăm în continuare sistemul educațional. Portugalia e una din țările în, uh, în care, din păcate, prezintă unul din cele mai centralizate sisteme educaționale din punct de vedere al administrației acestuia. Acestea sunt unele din provocările pe care le vom uh, cu care ne vom confrunta în următorii ani și sperăm să uh, reducem aceste probleme, ba chiar să le eliminăm pentru a ne îmbunătăți sistemul educațional. Așadar, din nefericire, nu am avut uh, suficientă finanțare la dispoziție, dar totuși ne-am îmbunătățit sistemul educațional și rezultatele acestuia. Președinte, mulțumim frumos pentru prezentare. Acum, după ce am ascultat uh, pe toți invitații, lansăm o rundă de întrebări și răspunsuri, așadar colegii au cuvântul, dar vă rog, limitați-vă la 1-2 minute pe cât posibil, vă rog. Mulțumesc, Rad bi se zahvalil vsem predavateljem, zelo zanimive razprave. Mulțumesc! Mulțumesc invitațiilor noștri. Discuția este într-adevăr interesantă și putem vedea cât de important este studiul PISA și rezultatele PISA, pentru că pe, bazele, pe baza acestor rezultate putem încerca să ne îmbunătățim sistemele educaționale din statele membre. Aș avea o întrebare în ce privește acest sistem dual Așadar, majoritatea statelor membre în sistemul de învățământ uh, are sisteme duale. Iată, în Germania acest sistem, a dat, uh, acest sistem dual a dat foarte bune rezultate. Dacă ne gândim la tranziția lină de la universul școlii la cel al muncii. Și atunci aș dori să știu uh, cum am putea oare să eliminăm toate lacunele despre care s-a vorbit, care încă mai există în, ace- în cadrul acestui sistem dual? Eu urmăresc cu atenție evoluțiile sistemului de învățământ în Germania. Îmi mulțumesc și colegei Șoidrova, de altfel care a fost uh, inițiatoarea evenimentului atât de important și util de astăzi. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Șoidrova! Děkuji za slovo, já bych tentokrát tedy česky využila. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și profit de posibilitatea de a vorbi în limba cehă pentru a preciza câteva elemente. Ce mă interesează pe mine e situația din Germania. Într-adevăr, avem rezultatele PISA pentru Germania și trebuie să vă mărturisesc nu știu cum se face ancheta PISA în Germania, dacă e un singur organism care se ocupă la nivelul întregii țări sau dacă fiecare land organizează această anchetă PISA în, în propria sa manieră. Asta ar fi, deci, prima mea întrebare. Cum se întâmplă lucrurile? Apoi, există ă, reacții în Germania, urmarea acestor rezultate PISA, chiar dacă e vorba de nivel de land sau la nivelul întregii țări. Și m-aș adresa și colegului din Portugalia. Ați spus că, în ciuda cheltuielilor pentru educație, acestea nefiind uh, prea ridicate, rezultatele pe care le-ați obținut sunt în netă ameliorare. Și că printre motivele acestei ameliorări s-a citat școlile, acele școli care uh, Uh, încurajează elevii de a-și surmonta statutul socioeconomic și că sunt încurajați elevi cât mai mulți către performanță. Deci, până la urmă, e vorba de calitatea școlilor, dar care e elementul decisiv aici? Cu siguranță au trebuit uh, să fie sporite resursele acordate școlilor care e altminter metoda pentru a obține astfel de meliorare și pentru ca să reacționez și la situația din Republica Cehă. Ei bine, trebuie să spun că nu prea avem noroc la nivel de stabilitate politică de vreo 10 ani. Deja avem un al 10 la ministru al educației. Astăzi, cât de cât, situația s-a mai stabilizat, ceea ce ar putea eventual aduce un efect pozitiv. Totuși, eu cred că un aspect care nu a fost evaluat de OCDE sau de Comisia Europeană și care contribuie la calitatea rezultatelor este tocmai stabilitatea sau lipsa stabilității politicii, continuitatea în materie de politici educaționale pentru a avea o ameliorare. Fără o astfel de stabilitate politică, rezultatele sunt sub semnul întrebării și poate colegii mei din Republica Cehă pot să confirme acest lucru. Apoi, în ce privește observația uh, colegului din Portugalia, în ce privește descentralizarea, ați văzut ce a spus domnul Bas. Sistemul din Republica Cehă este extrem de descentralizat, ceea ce antrenează riscuri. Da, pentru centralizare, dar fiți atenți pentru că există și riscuri. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Există alte intervenții din sală? Dacă nu este cazul, atunci am să ofer posibilitatea experților să răspundă la întrebările care le-au fost adresate. Ja, ich beginne einmal mit Încep eu cu întrebarea despre sistemul de uh, învățământ profesional dual, care e de succes dar care e ales de tot mai puțin tineri și de aceea ne temem de viitorul său și încercăm să-l consolidăm. Am luat deja multe măsuri care uh, înseamnă um, o mai mare accesibilitate la ambele sisteme între cele două sisteme. Există multe firme care uh, pot participa la acest sistem de învățământ dual profesional încercăm să combinăm realitatea din mediul de afaceri cu cea din învățământ și am văzut că combinația aceasta de competențe și uh, cei cu studii superioare academice este un, un, un atu cu adevărat și uh, de aceea încercăm să apropiem sistemul academic de cel de învățământ profesional uh, astfel încât să deschidem tot mai multe posibilități de formare, atât celor care au făcut învățământul profesional și vor să meargă mai departe pe calea academică, dar și invers. Cealaltă întrebare în legătură cu PISA, cum se face studiul PISA efectiv în uh, Germania? Ar trebui să spun ce s-a întâmplat întâi în trecut. Înainte se măsura cantitativ cât de bună era uh, educația în Germania. Și a durat mult până când Germania a um, acceptat să se facă comparații, pentru că noi consideram că numai cunoștințele nu sunt uh, un criteriu suficient. Trebuia să se uh, facă o comparație și între serviciile oferite de diferitele sisteme și de ce ofereau ele și de aceea unele uh, landuri au hotărât să îmbunătățească această comparație între performanțe. Ați întrebat dacă fiecare land face propria evaluare, propriul studiu. Practic, da, dar există o conferință ministerială unde, de comun acord, se stabilesc uh, activitățile de, com- de la nivelul comunității, astfel încât să fie consolidată activitatea de învățare. Dar, până la urmă, este vorba de responsabilitate și de a fiecărui land. Eu vou começar pela segunda pergunta. Răspundând acum cele de-a doua întrebări, Uh, doamna din Republica Cehă vorbea de rotația ministrilor de educație. Noi în Portugalia am avut șase până acum. Până în 2000 am avut opt. Despre această influență a stabilității politice asupra educației. E bine, ce pot să vă spun că în ciuda schimbărilor de ministri și schimbărilor de politici, noi am reușit uh, Um, să implementăm o serie de politici care au uh, asigurat continuitatea de la un guvern la altul, deci a existat continuitate. Recunosc că a fost nevoie de o reorganizare a rețelei de școli a trebuit să organizăm școlile în grupuri, așa numitele clustere, așa încât să existe o integrare a tuturor școlilor la nivel regional, de la grădiniță până la liceu. Pentru că aceste școli acum lucrează în consens în aceste grupuri sau clustere. A fost nevoie de mult efort, inclusiv la nivel politic, tocmai pentru a asigura continuitatea, dar iată, acum ne bucurăm de beneficii. Faptul că nu am avut mijloace, resurse, pot să vă asigur că nu am primit finanțare suplimentară. Finanțarea a fluctuat. Practic, noi nu am primit mai mulți bani, iar în anii de austeritate, anii cei mai răi, când Troica a intervenit brutal în Portugalia, e bine, chiar și atunci noi am reușit să asigurăm un nivel minim de finanțare pentru educație. Majoritatea sacrificiilor uh, s-au făcut la nivelul salariilor, dar nu în alte componente ale sectorului. Faptul că nu am avut mai mulți bani, prin urmare, a însemnat că a trebuit să facem reforme care evitau investițiile suplimentare și nevoia de mai multă finanțare. Practic, nu am avut de ales. Am putut uh, face ameliorări organizaționale, chiar dacă n-am putut face schimbări uh, din lipsă de fonduri. ce am reușit uh, să facem este ca, în ciuda lipsei de finanțare, să ameliorăm lucrurile, să ameliorăm performanța în uh, ancheta PISA, poate și uh, prin felul în care testăm elevii și sistemul de evaluare a elevilor. Acesta se face acum în mod regulat pe parcursul școlar al fiecărui copil. Și iată și în acest fel am adus uh, o ameliorare. De asemenea, am schimbat uh, pedagogia și felul în care școlile sunt organizate și am reușit să facem asta fără cheltuieli suplimentare. Acum, dacă rezultatele PISA sunt predate la minister și ministrul nu face decât să le închidă într-un sertar, sigur că ameliorările nu vor uh, pica din cer. Uh, e nevoie de încurajare de la autorități, de la ministere pentru reorganizare uh, și ne-am reușit acest lucru. Já si dovolím, dámy a pánové, taky pár poznámek k asi... Mulțumesc. Permiteți-mi și mie câteva observații pe patru teme citate. Am să încerc să fiu succint. Întâi, uh, aș vrea să vă explic ce s-a întâmplat cu descentralizarea în învățământul din Cehia. În anul 2000 am trecut printr-o reformă vastă a administrației publice, în care regiunile autonome au fost create. Acestea odată constituite, au uh, cerut uh, în mod legitim competență în diverse domenii. Iar în 2017, astăzi, arată că Cehia are 14 regiuni sau colectivități regionale autonome, deci avem 14 sisteme educaționale autonome pentru că, din diferite motive, regiunile au atitudini diferite pe uh, anumite teme. Iar statul, pentru a menține integritatea sistemului educativ, uh, Poate face mult prea puține. Sigur, inspectoratul școlar uh, ceh este un organism centralizat la nivel de stat care evaluează uh, calitatea educației în diferitele școli și dacă corespunde, dacă este adecvată și este necesar ca fiecare temă centrală să fie discutată găsind un consens cu 14 colectivități regionale, mai mult sau mai puțin autonome. Vă imaginați deci că așa ceva nu e simplu deloc, iar principiul de finanțare definit de stat, care trece printr-o schimbare în momentul de față, Uh, se referă la o finanțare per capita, în funcție de numărul de uh, școlari. Dar regiunile apoi au posibilitatea de a corecta sumele primite de la stat, influențând orientarea învățământului în regiune. Asta merge mână în mână cu o reformă a curiculumului și, curriculumului și uh, aici e vorba de o reformă din 2005 încoace, pentru că înainte Exista un curriculum standard, bună oară, în prima săptămână din noiembrie, în toate uh, școlile primare, cu tare, cu tare subiecte era studiat în toate școlile cehe, indiferent de unde se uh, truva. Se găsea. Uh, prima săptămână de noiembrie, elevii studiau bunăoară viermi în toate școlile. Apoi, planurile de învățământ au fost mult mai puțin centralizate. Acum uh, se stabilește un nivel foarte general uh, care vorbește de anumite materii ce trebuiesc uh, predate pe, o, o, pe un uh, interval de timp, bună oră între clasa a patra și a șasea și depinde de fiecare școală în ce perioadă anume vor preda materia respectivă. Iată descentralizarea care dă autonomie largă școlilor ce își pot defini propriile planuri de învățământ potrivit exigențelor profesorilor. Și apar și o seamă de probleme bunor atunci când uh, copiii când elevii uh, își schimbă școala, se mută într-un alt oraș. Uh, sistemul dual în Republica Cehă nu este pus în aplicare, deși e o idee susținută. Uh, punctul de vedere al școlilor, al statelor și al angajatorilor sunt foarte diferite. Angajatorii și-ar dori ca școala să le ofere elevi deja pregătiți la nivel teoretic, care au suficiente cunoștințe practice, așa, altfel spus, un produs finit care să poată fi trimis într-o uzină să lucreze. Există și o scădere a interesului elevilor pentru învățământul profesional, printre altele deoarece, de îndată ce copiii, elevii, intră în câmpul de muncă, salariile sunt foarte scăzute și atunci schimbă profesia și merg într-un domeniu complet diferit. Deci, iată, trebuie analizate toate elementele la toate nivelurile învățământului. O temă pentru Republica Cehă, uh, bazându-se tocmai pe uh, rezultatele anchetei PISA, dar și ale altora. Uh, una din probleme este pregătirea profesorilor, uh, fie că e vorba de facultățile de uh, învățământ pedagogic sau alte secțiuni. Pentru că aici există întârzieri foarte mari. Bună oară, un diplomat al facultății de pedagogie nu are cunoștințele sau competențele suficiente pentru a putea fi angajat ca și profesor și să ofere un învățământ de calitate. Deci, uh, subiectul cheie este pregătirea profesională a profesorilor întâi de toate, o reformă de fond aici, pentru uh, ca apoi uh, să se poată ocupa de competențele de bază ale elevilor. <laughs> Dar Adevărul este că nici măcar profesorii care sunt de pe băncile universității, facultății de pedagogie, nu au aceste competențe de bază. Cum să le predea elevilor? Nu au competențe în informatică, limbi străine și mai intervine și atitudinea vis-a-vis -vis de elevi, elevi care uneori au nevoi specifice. În Republica Ceha am fost conviși în trecut că a munci cu copii cu nevoi speciale în învățământ e domeniul uh, pedagogiei speciale, un lucru care nu este uh, adevărat. Susținând heterogeneitatea și integrarea, este necesar ca orice profesor să aibă cunoștințele și competențele fundamentale pentru a lucra cu astfel de copii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! pentru aceste intervenții extrem de interesante. Din păcate, mai avem extrem de puțin timp la dispoziție. Așa că, înainte de a re- închide reuniunea, nu mai avem decât două minute. Cred că acest schimb pe care l-am avut astăzi ne-a fost foarte util și sunt sigură că vom reuși să ținem seama de mai multe dintre propunerile făcute în proiectul nostru referitor la importanța învățământului și a formării care influențează multe strategii europene, uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor și multe alte proiecte. Toate intervențiile au fost utile, învățământul se confruntă cu multe probleme în Europa și în întreaga lume și de ce e important să cunoaștem exact care e situația, să avem informații despre performanțele și rezultatele elevilor în școli. Prin urmare, studiul este cât se poate de util. Putem trage mai multe concluzii, chiar dacă nu există medicamentul uh, universal, panaceu, sunt concluzii generale care se pot trage și care ne sunt folositoare tuturor. De exemplu, ar trebui să acordăm importanță mai mare formării cadrelor didactice, astfel încât să se ține seama de uh, provocările de pe piața muncii și provocărilor, uh, de provocările globale. Statele membre trebuie să facă eforturi multe și colectivitățile regionale de asemenea. Ar trebui în plus să încercăm să sporim prestigiul și recunoașterea pentru profesia de uh, învățător, dascăl, și să ne creștem copiii în așa fel încât ei să își respectă profesorii. În acest context e nevoie de colaborarea tuturor. Mulțumesc călduros tuturor celor care au participat la acest schimb de opinii și ridic cu această ședință din această dimineață. Reluăm la orele 15 după amiază și trebuie să vă anunț că de la 12.30 în această sală se va desfășura un alt uh, eveniment. Vă invit deci să vă luați lucrurile și reuniunea de după amiază va fi în altă sală. Mulțumesc!